Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Declar ședința deschisă. În primul rând, voi prezenta deciziile adoptate ieri de coordonatori. Coordonatorii au hotărât următoarele în ceea ce privește numirea de raportori pentru raportul anual de activitate al Ombudsmanului European pentru 2011 deoarece grupurile politice nu și au manifestat interesul raportul a fost atribuit președinției comisiei opinia privind inițiativa legislativă asupra unui nou drept administrativ european a fost atribuit verzilor. Opinia privind strategia UE pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 a fost atribuită SND. De asemenea, coordonatorii au avut un schimb de opinii privind delegațiile planificate pentru anul 2012. Vă reamintesc sugestiile exprimate anul trecut de a organiza vizite în Italia, Franța, Spania și Polonia. În acest moment trebuie luate în calcul și prioritățile grupurilor politice pentru a începe organizarea detaliilor practice. În cursul săptămânilor viitoare, coordonatorii vor trimite președinției propunerile lor de vizite, pe baza cărora se va redacta o listă de către secretariat coordonatorii vor lua o decizie în privina acestui document la următoarea lor reuniune din martie. posibile opiuni care au fost deja propuse cum am mai spus polonia spania Galicia, grecia frana italia. referitor la discutarea opiniilor departamentului juridic în privina cererii pe tema non petiiilor încă nu a fost prezentă opinia încă nu a fost primită opinia în privina cererii legate de dezastrul aerian de la Smolensk, decizia a fost amânată din lipsă de timp. <coughs> în această dimineață vom discuta petițiile privind politica de pescuit. Vom trece acum la punctul 10 al ordinii de zi de pe agenda reuniunii. Este vorba despre... Just one second, Mr. Yeah. ich äh, nur mal eine äh. O secundă, aș fi avut o completare Uh, are de a face cu reuniunea coordonatorilor. Secretariatul ne-a trimis uh, proiectul de ordine de zi pentru martie și pe ordinea de zi este prevăzut raportul uh, Comisiei pentru Petiții pentru 2011. Și nu este o problemă, dar dacă am dreptate, încă înregistrăm și procesăm petiții din 2011 încă mai lucrăm la anul 2011. Aș uh, dori să vă rog dacă putem să eliminăm din uh, ordinea de zi din martie uh, acest punct și să îl discutăm în momentul în care vom fi încheiat cu înregistrarea petițiilor din 2011. Aceasta ar fi solicitarea mea. If I might be allowed to respond, we have um, up-to-date dacă îmi permiteți să răspund, avem uh, statistici pentru uh, petițiile din 2011, origini, uh, temele, subiectele principale. Este drept că există un oarecare decalaj în ceea ce privește um, declarațiile de admisibilitate, însă domnul Cicester a fost, este foarte bine pregătit uh, cu privire la statistici și dorește să înceapă discuția cu privire la raportul anual. De aceea este și pe ordinea de zi. Bineînțeles, statisticile ar urma să fie completate în timpul analizării de către comisie. Uh, trecem la punctul următor. În această dimineață vom discuta petiții privind politica de pescuit la punctul numărul 10. Este vorba despre două petiții. Petiția numărul 802 din 2011, adresată de Anup de la Forti, în numele World Wildlife Found Policy Office, privind politica comună de pescuit. Petiționarea este prezentă în sală și petiția numărul 860 din 2011, adresată de Paul King, privind cotele de captură și pescuitul excesiv menionez că la această dezbatere au fost invitai membri ai comisiei pescuit i membri ai parlamentelor naionale. Uh, din partea petiționarilor dau cuvântul doamnei Anuc de la Forti. Thank you very much, um, for... Mulțumesc pentru că ne-ați permis să fim uh, alături de dumneavoastră astăzi.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 was um, just a small introduction. Iată, doar o scurtă introducere pentru a vă arăta um, care este, de fapt, uh, subiectul. Am început uh, o inițiativă cu privire la diferite petiții uh, cu privire la pescuit în mai multe state membre. Problema pescuitului excesiv în Uniunea Europeană este că acest tip de pescuit este cea mai mare amenințare la adresa oceanelor noastre. 75% din resursele de pește sunt uh, supraexploatate și aproximativ 60% din peștele uh, prins este aruncat înapoi în mare uh, pentru că pescarii nu au uh, de ales. Este o problemă de mediu, dar este și un cost imens pentru societate. Uh, Dep depindem din ce în ce mai mult de importuri. 60% din uh, pești și fructe de mare din Uniunea Europeană sunt uh, importate. 31% din locurile de muncă în pescuit au fost, s-au pierdut din 2002 și aceste pierderi continuă. Și de asemenea există și un cost financiar imens. S-a, estimat că Uniunea Europeană pierde 3 miliarde de euro pe an în um, venit potențial pentru că nu își gestionează în mod durabil resursele haleutice. Există soluții la aceste probleme. Noi am solicitat oamenilor să semneze o petiție prin care să ceară Uniunii Europene oprirea uh, gestiunii pe scurt, uh, pe termen scurt, de sus în jos, top-down, și ca uh, toate părțile interesate să fie uh, implicate și de asemenea să existe planuri pe termen lung, astfel încât să uh, nu mai gândim de la an la an cotele care fac ca oceanele noastre să fie golite de pește. De asemenea, trebuie să oprim risipa. Pescarii trebuie să prindă numai ceea ce au nevoie când au nevoie. Și nu în ultimul rând, Uniunea Europeană a devenit o putere în domeniul pescuitului în întreaga lume. Așadar, toate regulile care se aplică vaselor europene în interiorul Uniunii Europene ar trebui să se aplice și în exteriorul Uniunii Europene pentru aceste vase. Aceste soluții sunt fezabile dacă se iau deciziile necesare. Vă veți întreba probabil pe cine interesează pescuitul excesiv. E bine, um, grupul nostru a solicitat un uh, sondaj în 14 state membre și a reieșit că 88% din cetățenii europeni își doresc ca peștele vândut în Uniunea Europeană să vină din resurse care nu sunt uh, exploatate în mod excesiv. 78% din cetățenii europeni doresc o reformă a politicii comune de pescuit pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă. În urma acestui sondaj am decis să lansăm un, uh, o petiție, mai multe petiții. 95 de mii, de fapt în această dimineață erau 97 de mii de persoane care au semnat. Am făcut evenimente uh, pe stradă, aveți câteva imagini din uh, Scoția, din Bruxelles, dar am obținut multe semnături și online. Unele dintre birourile noastre de-abia vor lansa această petiție, dar avem deja din Regatul Unit, uh, Grecia, Germania, Spania, Franța și așa mai departe. Și sperăm să avem uh, petiționari din toate statele membre ale Uniunii Europene. Dorim să obținem cel puțin 500 de mii de semnături până în septembrie atunci când Parlamentul European va vota în plen pe acest subiect. Cine ar putea mai bine să explice de ce au semnat uh, această petiție? Cred că Raul, iată, alături de noi, a venit pentru a explica de ce dorește să semneze această petiție. Raul va vorbi în spaniolă. Buenos días, soy Raul y vengo de... Bună ziua, mă numesc Raul Vin din Sevilla, din Spania. Și aș dori să vă transmit uh, mesajul meu în calitate de cetățean care a semnat această petiție. De când am fost mic, am petrecut multe seri uh, de vară mâncând pește prins în porturile noastre. Îmi amintesc de pescar și cât de uh, intens era viața atunci când uh, uh, era perioada de flux. Am vrut să studiez biologie marină uh, ca urmare a pasiunii mele pentru mare, însă am văzut cum uh, uh peștii au fost supraexploatați și anumiți pești nu mai sunt de găsit am exploatat resursele de pește uh, în mod excesiv și am început să ignorăm uh, metodele tradiționale. Activitățile principale ale oamenilor ce trăiesc pe coastă sunt puse în pericol pentru că nu au existat politici care să se gândească la viitor. Mâine, în, în viitor, dacă voi avea o familie, voi putea să le spun uh, copiilor mei că, într-adevăr, se pescuia pe coastă, că exista suficient pește, că se făceau sărbători ale uh, peștelui și ale produselor uh, de mare. Când uh, voi avea un loc de muncă, n-aș dori să văd că tot ceea ce studiez se deteriorează Sper că într-o bună zi să ne dăm totuși seama că marea nu este uh, nelimitată. Tonul uh, și alți pești sunt uh, exploatați la maxim și sunt specii amenințate, ca și multe alte specii. Marea poate să răspundă în mod pozitiv dacă și noi uh, avem acțiuni pozitive, sunt convins de asta. Până acum avem sprijinul la mii de cetățeni. S-ar putea așadar la Parlament uh, elabora o politică comună de pescuit uh, care să fie a secolului 21 și care să pună accent pe pescuitul responsabil și care să-i stimuleze pe pescarii Uh, responsabil. Să nu uităm ce înseamnă marea pentru noi, tradițiile noastre, uh, mâncarea noastră și modul de viață a comunităților de coastă. Uniunea Europeană uh, este prezentă în întreaga lume în ceea ce privește pescuitul, iar majoritatea cetățenilor doresc o reformă ambițioasă a politicii comune de pescuit pentru că doresc să consume produse durabile. Iar dumneavoastră, în calitate de deputați, aveți influența de a putea influența, de a putea uh, schimba uh, situația mărilor din întreaga lume. Pentru această prezentare, în continuare, dau cuvântul reprezentantului Comisiei, Rike Nielsen. Thank you very much. Anul trecut Comisia a propus un pachet de propuneri legate de reformarea politicii comune pentru pescuit, pentru un nou regulament, pentru organizarea pieței comune și, de asemenea, o comunicare în ce privește dimensiunea internă. Iar în luna decembrie, o propunere în ce privește fondul maritim și pentru pescuit. Comisia consideră că petiția WWF vine în întâmpinarea eforturilor Comisiei de a reforma politica de pescuit. Se cer o serie de modificări, de evoluții de schimbări la această politică care coincid în mare parte cu ambițiile Comisiei în materie de reformare a politicii pentru pescuit. Comisia recunoaște că politica actuală în materie de pescuit nu funcționează așa cum trebuie și astăzi ne confruntăm cu probleme cum ar fi supracapacități, pescuit excesiv, supracapacități ale, ale flotelor, uh, și multe alte probleme structurale ale sectorului pescuitului, precum și declinul volumului uh, de pescuit. Așa că Comisia a propus o reformă ambițioasă pentru a modifica și a schimba lucrurile și pentru a inversa tendințele actuale în materie de pescuit. Această reformă vizează activitățile de pescuit și agricole care trebuie să uh, producă sau să se desfășoare în condiții economice, sociale, de mediu și de sănătate durabile, în condițiile în care se preconizează o continuare a aprovizionării cu pește. În propunerea noastră de reformă vedeți uh, ideea unui management pe termen lung. Avem deja uh, planuri multianuale pentru gestionarea anumitor stocuri de pește, deci planuri multianuale uh, și pe viitor și Ideea este ca producția maximă durabilă până în 2015 să fie un obiectiv principal raport cu care se va măsura obiectivele. Mai mult decât atât, reforma vizează să elimine practica uh, aruncatului înapoi în mare a peștelui, de asemenea tot ce înseamnă capturile, iar în raportul de etapă din 2014 vom vedea în ce măsură statele membre își respectă obligațiile în ceea ce privește stocurile de pește. De asemenea, dorim să uh, ne ocupăm de problema supracapacității flotelor de pescuit și uh, implementarea concesiilor transferabile, pentru că s-au făcut multe eforturi pentru a uh, face ceva pentru a pune la fier vechi anumite nave care sunt mai vechi pentru a elimina această supracapacitate și există acum noi propuneri în acest sens pentru a ataca această problemă. În sfârșit, un alt element important al reformei se referă la regionalizare. Așa cum uh, veți vedea, pe baza acestor planuri multianuale avem o abordare regională, regiune cu regiune, a stocurilor de pește. Comisia dorește ca acest lucru să fie încă și mai mult subliniat în viitor și astfel deciziile din ce în ce mai mult să aparțină părților interesate, adică celor care într-adevăr activează în uh, industria pescuitului dar și pescarii uh, artizanali, pentru ca să ne asigurăm că experiența lor este într-adevăr uh, folosită în momentul în care se preconizează aceste reforme. Și, în general, părțile interesate uh, să fie consultate cât mai amplu în acest proces. Un alt aspect inclus în petiție se referă la dimensiunea externă a politicii comune pentru pescuit. Uh, și este exact uh, și intenția noastră și anume ca politicile care uh, se aplică în Uniunea Europeană, care vizează măsuri de conservare foarte uh, stricte și ținte și practici, să se aplice oriunde sunt prezente vasele europene. Un alt aspect important legat de reforme, iată, și, în sfârșit, organizarea comună a pieței. În acest context, ideea este ca uh, organizațiile de producători să aibă instrumentele necesare pentru a îmbunătăți planificarea producției și să ajusteze, să adapteze mai bine cererea la ofertă pe piață. Așadar, propunerea Comisiei pentru reformarea politicii comune pentru pescuit, precum și celelalte instrumente conexe, inclusiv uh, tot ce înseamnă fondul maritim și pentru pescuit, sunt tot atâtea propuneri de reforme care ar trebui să îmbunătățească starea stocurilor de pește. Vă mulțumesc! După ce am ascultat argumentele Comisiei, voi da cuvântul colegilor care doresc să intervină. Uh, pentru început, doamna Auken. Mulțumesc, mulțumesc pentru răspunsuri, mulțumesc pentru prezentare. Am mai multe întrebări pentru comisie. E, e legal ce facem noi? Adică am putea să negociem cu natura, adică să avem estimări ale oamenilor de științe și apoi comisia să treacă peste toate acestea și să negocieze cu Consiliul ca și cum peștii nu ar conta? Adică noi spunem că datele științifice nu contează. Nu vorbesc despre propunerile nu vorbesc despre punere, vorbesc despre practica actuală. Și în ceea ce privește petiția, aș dori să aflu mai multe, adică dacă sunteți de acord cu propunerile de reformă făcute, Uh, asta este foarte important. Credeți că vor îmbunătăți într-adevăr lucrurile aceste reforme? Mulțumesc! Nu are dau cuvântul domnului Davis. Well, thank you, Chairman. Mulțumesc! Mă bucur că am auzit aici uh, uh ce au de spus petiționarii și este foarte bine că Comisia susțin obiectivele acestor petiționari. De multe ori nu avem ocazia să avem astfel de confruntări. Știm care este problema. Problema principală este gândirea pe termen scurt. Și ministrii pescuitului în fiecare an se reunesc și acționează ca și cum ar fi gladiatori care se iau la trântă, se gândesc numai pe termen scurt și se gândesc să obțină cele mai bune și mai uh, uh, interesante uh, afaceri pentru pescarii lor, dar numai pe termen scurt. Comisia, într-adevăr, dorește acum o altă abordare cu planuri uh, multianuale și uh, o altă abordare a stocurilor, mai ales cele din Mediterana. Însă, nu avem date științifice suficiente sau bune pe care să bazăm aceste măsuri. În mare parte pentru că Comisia a considerat că nu sunt necesare astfel de dovezi științifice, așa că întrebarea se pune pe ce bază pornește Comisia pentru a ajunge la pescuit durabil, sustenabil și pentru a ajunge la acea captură sau producție durabilă maximă în 2015. Adică, ce înseamnă acest obiectiv? Reducerea supraexploatării? Sau, într-adevăr, un pescuit durabil care oricum nu se poate obține până în 2015? Vă amintiți de dezbaterile de la Comisia PEș? Uh, și pe care le vom avea în continuare și la mediu. Asta, aceste discuții vor continua, dar merită, merită ca Comisia să ne dea în continuare detalii. Și apoi, în ceea ce privește supracapacitatea, prea multe vase care uh, încearcă să pescuiască prea puțin pești. Și comisia dorește să pună la cal, să pună pe picioare scheme de finanțare a dezmembrării vaselor uh, uh, vechi eu cred că asta este a, sinonim cu a arunca banii pe, pe, pe geam, banii Uniunii Europene. Și apoi transferarea concesiilor. Și nici aici nu mi se pare mare lucru, pentru că este de fapt o controversă. Se spune că directiva ar trebui să fie un instrument de bază, dar de fapt când vine vorba de acești pești, lucrurile pot fi, uh, de fapt, aranjate în mod diferit pentru a lua în calcul și uh, interesele naționale. Uh, într-adevăr, statele membre și pescarii acestora nu doresc să intre într-o schemă care fixează niște limite în condițiile actuale și ar fi mai bine ca ei să dea vina pe politicienii lor naționali decât pe Bruxelles. Bruselul care pune pe picioare astfel de scheme complet neadecvate. Apoi, în ceea ce privește acea aruncare înapoi a, a, în mare a peștilor, 60%, uneori 80% din peștile pescuit este aruncat înapoi, pentru că pescarii își dau seama că n-au pescuit pescul care, peștele care trebuie sau pentru că n-au avut uneltele de pescuit adecvate pentru specia pe care o doreau marea majoritate a oamenilor, a orășenilor, habar nu au de unde vine peștele, ci ce specii de pește uh, sunt. Și în orice caz, uh, ei nu știu ce mare risipă de resurse uh, se face în mările noastre, în condițiile în care continuăm să importăm. Discutăm și avem intenții bune, dar când intrăm în amănunte, lucrurile nu par așa de simple. Acum trebuie să luăm o decizie ambițioasă, curajoasă și să uh, discutăm așa cum trebuie lucrurile. Nu neapărat să ne fixăm un obiectiv în timp, ci să abordăm lucrurile curajos. Uh, dacă vă uitați ce se întâmplă în Islanda, în Norvegia, s-a demonstrat că este posibil să faci un pescuit mai durabil. Adică să nu mai arunci înapoi în mare tot acest pește și în momentul în care face acest lucru se pune în mișcare o anumită dinamică. Pescarii spun că n-au uh, uneltele de pescuit care să le permite să separe uh, tipurile de pește. Eu cred că dacă nu le ai aceste unelte, te apuci și îți pui minte la contribuție și, uh, și le, le găsești sau găsești metode creative, dar ideea este de a fi curajos și să nu mai fie aruncări înapoi în mare, lucruri care, și în orice caz, din punct de vedere juridic, nu putem să mai uh, acceptăm acest lucru și să închidem ochii, <laughs> chiar dacă aceste aruncări în mare se fac în timpul nopții. Uh, iată, susținem petiția, avem și președintele Comisiei Peș. Uh, sunt sigură că această petiție e întâmpinată și la Comisia Beș. Toată lumea vrea același lucru, însă știm cum bine că diavolul se află în detalii și vom vedea ce se va întâmpla în următoarele luni. Dezbaterea se va intensifica pentru că e vorba de aspecte absolut esențiale. Trebuie să ne asigurăm că viitor vom avea o politică de pescuit absolut durabilă. Mulțumesc! În continuare dau cuvântul domnului Mato. Gracias, presidenta. Eu sunt președinte la Comisia de Pesca pentru los peticionarios no Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru invitația de a fi prezenți astăzi aici. Nu mă voi implica neapărat în această dezbatere, dar aș vrea să transmit un mesaj pentru a-i asigura pe petiționar. Vă îngrijorează viitorul peștelui și pe noi ne îngrijorează. Vă îngrijorează uh, durabilitatea resurselor, da, și pe noi, și ne îngrijorează și soarta pescarilor. în Comisia pentru Pescuit lucrăm la reforma uh, propusă și trebuie să, uh, fa- să facem în așa fel încât să garantăm durabilitatea. Lucrăm în numele diferitelor grupuri politice, avem raportori pe fiecare parte, pe fiecare temă, durează deja uh, de câteva luni și lucrăm în, compera- în continuare pentru a avea o bună reformă a politicii comune de pescuit. Mai este mult de făcut și contribuția noastră va fi importantă. Aș dori doar să vă spun că împreună dorim să facem această reformă pe care și-o dorește toată lumea. Și aș dori să-i spun lui Raul că da, și eu am copii și aș vrea ca copiii mei și nepoții mei să poată beneficia de pe urma resurselor uh, mării și sper că va fi cazul. Tot vă mulțumim. Mr. Mato, thank you very much for your presence at this debate. I would like to give the floor now to Mr. Iar. Ja, vielen Dank. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu sunt expert în domeniul pescuitului, însă aș avea totuși o întrebare. nu se întâmplă foarte des și nu pot decât să fac un compliment petiționarilor, nu se întâmplă întotdeauna ca uh, Comisia să spună ne bucurăm că există această petiție, o vedem ca un semn de încurajare. Iată, din punct de vedere politic, situația este încurajatoare. De aceea, uh, propunerea mea este să lăsăm petiția deschisă și astfel uh, vom putea continua să uh, urmărim acest dialog. Parlamentul ia decizii, uh, Comisia lucrează și ea, iar dumneavoastră, ca petiționare, aveți unele obiective de asemenea. Aș dori să vă rog însă să ne formulați punctele cheie. Bineînțeles, titlurile merg toate în aceeași direcție, direcțiile generale, dar care sunt uh, problemele esențiale, unde sunt uh, domeniile unde este nevoie cel mai mare de acțiuni, unde uh, ceea ce ne dorim sau obiectivele noastre nu sunt în conformitate cu realitatea. Am să vă rog să ne clarificați acest lucru astfel încât să le înțelegem mai bine. Cuvântul colegului Meier. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Bueno, agradecer. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc peticionarilor pentru faptul că putem duce această dezbatere astăzi. Grupul uh, meu este de aceeași părere cu peticionarii. Pentru noi este esențial să asigurăm independența uh, supraveghe- um, um, independența um, surselor alimentare uh, și siguranța alimentară. Avem nevoie de locuri de muncă bune pentru a asigura furnizarea de alimente. Este important și să uh, luptăm pentru sectorul pesc- pescuitului și mai ales uh, pentru micii pescari de coastă, pentru că este vorba aici de o cultură milenară orientată puternic asupra teritoriului. Este un, un gen de activitate durabilă care ajută mediul. Și dorim să ajungem la durabilitate printr-o politică de pescuit ce creează locuri de muncă bune, ce ia în considerare cercetarea, ce prevede ajutoarele necesare pentru a asigura durabilitatea. De aceea ne bucură această petiție. Și mi se pare important ca ea să rămână deschisă. Dau din nou cuvântul doamnei Aucan pentru scurte completări. Yeah, just because I forgot to include in my questions. Am uitat să includ în întrebările mele dacă impactul poluării este, și, uh, și a poluării cu uh, dioxid de carbon este inclus în uh, în estimări, pentru că ceea ce știm uh, despre uh, CO2 este dramatic pentru pești. Nu are invit reprezentanta Comisiei să răspundă la întrebări sau completări dacă are. Thank you. <coughs> Sorry. Mulțumesc. În ceea ce privește între prima întrebare, adresată, și anume dacă putem negocia cu natura și dacă um, Comisia ignoră sfaturile oamenilor de știință. Trebuie să vă spun că deja ne bazăm pe cele mai bune uh, date științifice pe care le avem și le includem în propunerile noastre. Însă, datele științifice uh, nu sunt uh, atât de exacte pentru că nu putem număra peștii. Există întotdeauna elemente de risc în momentul în care uh, se iau decizii de management, de gestiune în ceea ce privește resursele de pește. Ce putem însă să facem este să bazăm uh, politicile, să ne bazăm politicile pe Uh, datele științifice uh, cele mai bune pe care le avem și să ne asigurăm că um, sfaturile date de oamenii de știință sunt ascultate. Domnul Davis a făcut comentarii cu privire la propunerile de reformă, respect, uh, mai degrabă comentarii față de această petiție decât întrebări. Dar este corect, există o lipsă de date științifice pentru anumite tipuri de pește, iar Comisia propune ca uh, colectarea de date să fie îmbunătățită, să se acorde uh, fonduri suplimentare și uh, să se acorde fonduri unde ele lipsesc dar uh, lipsa fondurilor să nu fie folosită ca o scuză pentru a nu face nimic. Face parte din propunere asta. În ceea ce privește uh, MSY și BMSY, devine, situația este tehnică, dar uh, cred că până în 2015 va fi dificil să stabilim BMSY Ehm, deci, pe termen scurt, ar trebui să facem mai degrabă FMSY. Comisia solicită să fie mai degrabă peste MSY pentru că ehm, de obicei există fluctuații și să avem o zonă tampon, să avem o, un obiectiv care să fie peste asta, astfel încât să avem o zonă de siguranță pentru a ne asigurăm că nu există fluctuații prea mari. În ceea ce privește capacitatea, există controverse în acest uh, uh instrument de gestiune pentru supracapacitate, există sisteme, subsisteme care pot fi construite astfel încât să Uh, luăm în considerare diferitele incertitudini uh, ce survin de pe urma diferențelor între statele membre, pentru că statele membre își gestionează distribuția cotelor în mod diferit. Este clar că sistemele pot fi construite în anumite, într-un anumit mod, uh, Uh, statele membre trebuie să o facă, dar uh, să-și construiască aceste sisteme astfel încât să existe anumite garanții totuși. În ceea ce privește aruncarea uh, peștelui, este drept, dar este complicat de implementat, mai ales în pescării mixte, în care dorești să prinzi un tip de pește, dar în același timp prins și alt tip de pește. Este important să stabilim uh, țintele de a elimina și obiectivul de a elimina sau cel puțin de a reduce uh, capturile accesorii și uh, aruncările în uh, mare. Cred că acestea au fost uh, întrebările principale. Exista și întrebarea cu privire la poluarea uh, din cu dioxid de carbon. Nu sunt expert, dar este foarte clar că există diferiți factori care influențează starea mărilor și a oceanelor, iar unul dintre acești factori, un factor care uh, contribuie la situația pescuitului actual, este pescuitul, bineînțeles, dar există și alți factori. Poluare, acumulare de dioxid de carbon, Uh, schimbarea temperaturii mărilor. Asta face ca uh, modelele de migrație a peștilor să se schimbe și așa mai departe. Mulțumesc. În încheiere, dacă niciun alt coleg nu dorește să intervină, o invit pe petiționară, doamna Anuc de la Forti, să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Um, I would like... Mulțumesc. Aș dori să dau un răspuns uh, pe scurt, iar pentru răspunsul uh, lung îi voi uh, da cuvântul colegului meu, Roberto Ferinio. La întrebarea doamnei Auc, în ce părere avem cu privire la propunerea de reformă? Este o bază bună, dar după cum spunea și domnul Davis, detaliile sunt cele mai importante și noi am fi sperat ca propunerea să fie mai ambițioasă. Și asta pentru că suntem de părere că este foarte important uh, să luăm în considerare varietatea uh, pescăriilor din Europa. Nu există o soluție care să, se folos- care să fie valabilă pentru, uh, pentru toate tipurile de pescării. Important este să ne dăm seama că uh, diferiți uh, factori și diferiți actori, inclusiv pescarii, pot găsi soluțiile cele mai bune și am fi dorit uh, să uh, existe măsuri pentru a uh, ne asigura că uh, toți actorii sunt uh, în poziția de a participa. Este pentru prima dată însă în istorie că Parlamentul European va putea să voteze cu privire la pescuit și la politica uh, comună de pescuit. Am avut trei reforme eșuate până acum care urmau să ducă la o uh, gestiune durabilă a peștelui, a pescuitului. Este însă un moment cheie pentru că la următoarea reformă din 2022, ei bine, niciun, uh, niciuna dintre resursele de pește nu va fi la un nivel durabil. Deci ne vom fi epuizat resursele. Este un aspect important pentru Comisia pentru Pescuit, dar trebuie să vă spun că este importantă pentru toți deputații Uh, din Parlament, pentru că trebuie să salvăm resursele de pește, dar trebuie și să fim lideri la nivel uh, mondial. Am fost în Asia, în Africa și am auzit, nu, nu suntem exploatați uh, de către Uniunea Europeană. Dorim ca Uniunea Europeană să fie mai implicată, să aibă o agendă durabilă în întreaga lume, astfel încât noi să nu riscăm să uh, existe pescuit excesiv și din partea uh, națiunilor asiatice. Mi se pare că propunerea este una bună, dar trebuie ca Parlamentul să continue să lucreze pe această propunere pentru a o îmbunătăți, pentru a stabili detaliile, pentru a uh, stabili uh, plane, planuri multianuale uh, și așa mai departe. Acesta a fost uh, răspunsul scurt. Nu știu dacă colegul meu, Roberto Ferinio, dorește să adauge ceva la asta. Mulțumesc. Roberto Ferinio, uh, eu sunt directorul uh, biroului de politică pentru pescuit la uh, World Wildlife Fund. Care sunt părțile propunerii care ar putea fi îmbunătățite? Iată, în primul rând, din punctul nostru de vedere, și asta a lipsit până acum, trebuie să ne gândim la gestiunea uh, resurselor naturale. Uh, peștii fac parte din resursele natura naturale și când vorbim despre resurse naturale, vorbim despre o dimensiune ecologică și despre uh, o dimensiune economică. Până acum, dimensiunea ecologică a lipsit din politica comună de pescuit. Până acum, cine spunea că uh, vorbește în numele pescarilor, ar trebui uh, să se confrunte cu faptul că pierdem locuri de muncă în acest sector pentru că activitățile noastre nu sunt durabile din punct de vedere ecologic, dar și din punct de vedere economic. Deci trebuie să abordăm această problemă fundamentală. Cum să o facem? Uh, E bine, există. Uh, Comisia a propus un uh, pachet de măsuri pe lângă regulamentul existent. Detaliile sunt importante, iar din punctul nostru de vedere, detaliile economice sunt importante. Cum instrumentele financiare ale cadrului financiar multianual sunt legate de uh, acest regulament. De aceea noi insistăm ca regulamentul să includă obiective generale din punct de vedere ecologic, dar și din punct de vedere din punct de vedere ecologic și economic. Și lipsesc până acum. Noi suntem dispuși să lucrăm cu Parlamentul European pentru a uh, sublinia aceste două dimensiuni ale activităților de pescuit în Europa. Este partea cea mai importantă, pentru că până acum guvernele au Uh, negociat uh, alocarea instrumentelor financiare în spatele ușilor închise. Noi credem că Parlamentul European joacă un rol foarte important în schimbarea acestor mecanisme. În al doilea rând, trebuie să gândim pe termen lung și anume la gestiunea uh, resurselor naturale pe termen lung, așadar. Iar politica comună de pescuit ar merge în paralel și, de fapt, ar fi integrată cu uh, directiva uh, privind strategia, uh, directiva cadru privind strategia în domeniul maritim. Aceste instrumente trebuie să fie integrate și important este, după cum spuneam, să integrăm dimensiunea ecologică și cea economică. Mulțumesc! Propun ca petiția să rămână deschisă. Vom reveni la această dezbatere în luna mai, odată cu începerea negocierilor privind politica comună de pescuit. Consider că este important faptul că la dezbatere vor putea participa simplii cetăeni împreună cu membrii ai Comisiei Fisheries. La, din, la reuniunea din mai se vor lua în discuție petiții similare, precum cea rezultată din campania Fish Fight. Trecem în continuare la punctul 11 al agendei, unde vom discuta următoarele petiții. Petiția numărul 295 din 2009, adresată de Desmei, în numele Asociației Occidentale a Pescarilor de Anghilă, se referă la presupusa excludere a pescarilor de la procesul de elaborare a planului de gestionare a rezervelor de anghilă din Irlanda petiția numărul 909 din 2009, adresată de Jean-Paul Doron, în numele Federației Naționale a Pescarilor din Franța. Este contestat planul francez de gestionare pentru conservarea rezervelor de anghilă. Petiția numărul 99 din 2011, adresată de Salvador Piero Gomez, în numele Centrului Experimental de Acvacultură se reclamă încălcarea legislației europene în domeniul regenerării rezervelor de anghilă din Europa. Niciunul dintre petiionari nu este prezent. Îl invit, îi invit pe reprezentanii Comisiei Europene să prezinte concluziile lor, domnii Brendan Oshi și Hristos Teofilu. Oșe. Oșe. Mr. O'Shea. Good morning. Bună ziua. Numele meu este Brandon O'Shea. Reprezint aici, pe, reprezint petiționarii de la Asociația Occidentală a Pescarilor de Anghilă. Comisia uh, consideră că planul de gestionare a resurselor de uh, anghilă, așa cum este el prevăzut, deplinește uh, regulament, uh, prevederea regulamentul 11. Mai mult decât atât, acest regulament este un bun exemplu de modul în care uh, pot să se ia măsuri absolut pertinente cu respectarea subsidiarității, luând în considerare specificul local. Comisia dorește să sublinieze faptul că regulamentul subliniază obiectivele care trebuie îndeplinite, adică recuperarea stocurilor de anghilă. Întrebarea adică statele membre sunt cele care uh, aleg metoda prin care vor uh, obține obiectivele respective. Rămâne la latitudinea lor. Irlanda are și ea un plan în acest sens care a fost evaluat și își propune ICES. Și, uh, deci ICES-ul a evaluat acest plan și, conform comisiei, uh, părțile interesate au fost uh, consultate suficient și la timp, în timpul uh, acelor consultări care au avut loc în 2008. În continuare dau cuvântul domnului Gallagher. Uh, thank you, President. Mulțumesc. Din păcate nu am mult timp pentru că voi prezida o ședință legată de regiunile mici de coastă, însă în ceea ce privește petiția de față și ca membru al Parlamentului irlandez și având în vedere toate aceste temeri pe plan regional, da, domnul Oșe spune că e vorba aici de principiul subsidiarității și statele membre sunt cele care decid. Bineînțeles, subsidiaritatea există, însă acest proces nu uh, a continuat să se deruleze înainte sau uh, fără ca să se sesizeze ministerul de uh, profil din Irlanda. Adică trebuie ceva, i-a trebuit ceva timp în acest sens pentru că, de exemplu, ă, tot ce înseamnă cotele de capturare nu ă, trebuie să decidă de Parlamentul, să, fie, să țină de Parlamentul regional, național, etc., ci de pescarii înșiși. S-au ă, trimis două invitații de la Departamentul pentru Pescuit uh, dar eu am înțeles că pescarii respectivi tocmai nu au fost implicați, nu au fost ei invitați. Așa că da, să vii acum și să spui că s-au respectat toate regulamentele, poate da, din punct de vedere strict sau pur juridic, dar există o anumită obligație de ordin etic sau moral care n-a fost îndeplinită și mi-ar place să facem o recomandare și să spunem că acest aspect trebuie luat în considerare pentru că Uh, în, în ceea ce privește pescuitul anghilei, într-adevăr, uh, sau, uh, lucrurile sau, au continuat să se sfășoare, însă e vorba de o situație de acum 5 ani aproape. Situația pescarilor irlandezi s-a schimbat între timp, dar dacă nu mă înșel, domnule comisar, acest plan nu va mai fi revizuit înainte de o perioadă de 90 de ani, poate mă înșel eu, dar uh, vreau să vă spun încă o dată că acest lucru nu trebuie lăsat uh, așa cum este, trebuie să mai reflectăm și sperăm că lucrurile se vor mișca și odată cu reforma pescuitului prevăzută pentru 2014-2015. Este clar că uh, dacă nu avem regionalizare, ne îndreptăm spre o catastrofă. Metodele până acum nu au funcționat. Vă mulțumesc. Acum trebuie făcut ceva și nu în viitor. Deoarece niciun alt coleg nu dorește să intervină în această dezbatere, invit reprezentantul Comisiei să răspundă domnului Gallagher. Good morning. Uh... Bună ziua. Sunt uh, colegul Brandon și mă ocup de tot ce înseamnă anghilă la DG Mare. Așa că foarte pe scurt o să încerc să răspund la comentariile făcute. Este adevărat că e vorba de un timp estimat de 90 de ani timp necesar pentru a, a recupera, pentru a reface stocul de anghilă. Pare o perioadă extrem de lungă, însă nu trebuie să uităm că anghila are un ciclu ă, de maturare, de maturație lung, de 20 de ani, așa că până la urmă dacă luăm lucrurile cumva în perspectivă, 90 de ani nu este o perioadă atât de lungă. Din fericire avem regulament o prevedere la articolul 9, acolo se spune că statele membre trebuie să uh, transmită până pe 1 iulie anul acesta un raport privind progresele registrate, deci peste câteva luni numai. Am transmis un format tip statelor membre ca să le ajutăm să facă acest lucru și până în 2013 Comisia se angajează să analizeze toate aceste rapoarte, să le prezinte Comisiei și Consiliului sub forma unui raport global Um, în ceea ce privește starea de implementare a regulamentului și după ce toată lumea va examina acest document, Parlamentul Consiliul, se pot propune și amendamente, amendamente care apoi se vor reflecta la nivelul planurilor naționale de management pentru a vedea modul în care această recuperare, refacerea stocurilor este prevăzută. Mulțumesc! Filu uh, a fost... Sorry, Uh, uh, Dacă îmi permiteți, doamna președinte, foarte pe scurt aș dori să dau un răspuns. Sper că Comisia va trage la răspundere Ministerul de Profil din Irlanda în ceea ce privește uh, obligațiile sale, este foarte bine că pregătiți un format tip de raport, îl transmiteți acolo și așteptăm cu multă nerăbdare în următoarele 12 luni să vedem cum evoluează lucrurile. Mulțumesc pentru intervenție. Aș dori să-l rog pe reprezentantul Comisiei, domnul uh, Teofilu, Uh, datorită faptului că a fost discutată numai petiția 295, să ne ofere scurte comentarii și la petițiile 909 și 754. Well, I will try to make a sort of... Foarte pe scurt, un comentariu general pentru a acoperi ambele petiții și apoi să dau cuvântul poate colegilor mei pentru detalii. Așa cum a spus și colegul Brandon, regulamentul permite multă marjă de manevră statelor membre ca să poată să decide ele în ce măsură și cum vor uh, atinge obiectivele și țintele specificate în regulament. În statele membre avem situații diferite în ce privește stocurile de anghilă, avem uh, exploatații uh, diferite, avem uh, de asemenea boli, paraziți și situații specifice care afectează stocurile de anghilă. Situația variază deci de la o țară la alta. Statele membre rămân deci cele care până la urmă trebuie să să facă ce este de făcut. Unele state membre uh, au o anumită abordare, altele se inspiră din, de la vecini. În orice caz, aceste lucruri au fost evaluate de uh, ICS și de către Comisie. Înainte de abordarea fiecărui plan, se discută în mai multe runde cu fiecare stat membru care trebuie să dea date uh, detaliate în ceea ce privește măsurile de îmbunătățire. Noi suntem convinși că fiecare plan sau fiecare plan ar trebui să uh, ajungă la obținerea obiectivelor scontate. În concluzie, pot să vă spun că noi nu putem să obligăm statele membre să ia anumite măsuri. Nu putem, deci, să le constrângem să, facem acest, să facă acest lucru adică să ia măsuri mai robuste în ceea ce privește uh, pescuitul sau în ceea ce privește poluarea și calitatea apei, etc. În ceea ce privește țintele uh, de atins, statele membre aleg metoda. Mulțumesc! Uh, nu există alte comentarii? Nu, dacă nu, în finalul discuției propun ca aceste petiții să rămână deschise am ajuns la punctul 12 al agendei, petiția numărul 99 din 2011, adresată de Miguel Saragoza Fernandez, privind un echipament tradițional de pescuit selectiv Bonitolera. Petiționarul nu este prezent, dau cuvântul reprezentantei Comisiei, doamna Barbara Fochet. Bonjour, je me présente Barbara Bună ziua, Barbara Fochet, sunt uh, desk officer la DG Mare și mă ocup acolo uh, de uh, pescuitul selectiv și Franța și Spania mai cu seamă. Domnul Fernandez, în petiția sa, cere o revizuire a anexei 2 din regulamentul mediteranean. Conform dânsului, această anexă împiedică o serie de activități de coastă specifice în Spania, mai ales în Almeria. Trebuie să, spu- să spunem că acest regulament mediteranean se referă la toate exploatațiile de coastă și de pescuit din Mediterana și încadrează foarte strict toate activitățile de pescuit. Iar acest regulament însă permite o anumită uh, flexibilitate pentru a permite uh, exploatațiilor uh, și pescăriilor să uh, se adapteze condițiilor locale. De exemplu, să folosească anumite echipamente, așa cum se spune în petiție. Trebuie să vedem în ce măsură această bonitolera nu poate fi cumva modificată pentru ca lungimea sa să, să fie redusă pentru comisie, dimensiunea maximă a acestui echipament permite să uh, controlăm efortul de pescuit și diferitele uh, pescării din, uh, și exploatații din Mediterana trebuie să participe la acest efort de pescuit durabil și responsabil. Pentru moment, Comisia consideră că nu este necesar să revizuim acest regulament pentru că el, fiind adoptat în 2006, dar nu se aplică în totalitate decât începând cu 1 iunie 2010, pentru că au avut loc o serie de derogări, de tranzitorii și Comisia consideră că încă mai trebuie analizat modul în care a avut loc implementarea în toate dispozițiile sale, înainte eventual de a prevedea o revizuire revizuirea acestuia. Dorește cineva să intervină? Dacă nimeni nu dorește să intervină, propun ca această petiție să rămână deschisă. În continuare trecem la punctul 13 de pe agenda, petiția numărul 668 din 2011, adresată de HJR, petiționarul este confidențial, privind pescuitul cu harponul în Corsica. Petiționarul nu se află în sală. Dau cuvântul din partea Comisiei doamnei Barbara Foșe. Vă rog frumos. Oui, donc juste pour... Euh, da. Pentru a uh, rezuma pe scurt, într-adevăr, petiționarul vorbește despre activități potențial ilegale în Corsica. E vorba uh, de uh, pescuitul cu harponul uh, pușcă, care este un, un anumit tip de pescuit care nu uh, este permis în Mediterana. Noi știm că aceste activități au loc, însă dacă este să ne referim la regulamentul respectiv, pescuitul cu această, această armă harmon, harpon este interzis numai dacă el se face uh, în condițiile în care perscalul respectiv este echipat cu o mască de oxigen. În uh, Franța, politica pentru pescuit și uh, bineînțeles, este, este, Franța este cea care trebuie să vadă dacă se respectă dispozițiile în materie, pentru că pescuitul este o astfel de activitate care ține de statele membre. Vom cere Franței să ne dea eventual date, dar poate să transmită și fotografii uh, care să demonstreze că există aceste practici de uh, pescuit cu harponul în condițiile în care persoana poartă o mască de oxigen uh, persoana respectivă, petiționarul, ne-a dus aceste fotografii, ne-a demonstrat că, într-adevăr, în Corsica au avut loc astfel de practici. În sfârșit, uh, răspunsul n-a fost finalizat, în orice caz el a fost finalizat probabil uh, săptămâna trecută, deci nu avem nimic oficial. Pot să vă spun acum că pe aceste fotografii sau în aceste fotografii nu putem să uh, vedem aparatele, măștile de oxigen submarine, ele nu pot fi identificate. Comisia nu poate să spună că aceste activități sunt deci ilegale. De asemenea, am spus petiționarului să se adreseze Ministerului Pescuitului din Franța, care este organul competent pentru a uh, controla politica de pescuit în această țară și care poate să răspund eventual doleanțelor petiționarului. Mulțumesc! Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare. Niciun coleg nu dorește să intervină. Înainte de a trece la punctul următor, propun ca această petiție să rămână deschisă punctul paisprezece pe ordinea de zi este petiia numărul 1.824 mie opt sute douăzeci și patru din două mii nouă adresată de antonio lores franco în numele platformei pentru protejarea golfului san simon. este vorba despre fabrica de făină de pete amplasată în vecinătatea estuarului râului vigo în pontevedra. Petiționarul nu este prezent, așa că voi da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul David Grimaud. Yes, hello, good morning. Um, Mrs. Sherman, honorable... Bună dimineața, doamnă președinte. Bună dimineața, onorați membri ai Comisiei. Această fabrică de procesare, această instalație de procesare produce uh, făină din pește. Petiționarul, principalele lui doleanțe de altfel, uh, el spune că această instalație nu ar fi trebuit autorizată în 2008. nu s-a făcut nici un uh, studiu, de, nici o evaluare de impact înainte de aprobare. Și această, această instalație uh, face rău uh, mediului, mai ales din estuarul fluviului Vigo. Comisia a scris o, un comunicat în scris către PEș în 2008 și am fost uh, informați că, da, într-adevăr, această instalație se încadrează um, legilor europene, um, mai ales conform directivei IPPC. Ne folosim de un mecanism pentru a cere clarificări de la statele membre în mod formal. Este vorba despre dosarul pilot UE. Le-am pus întrebări autorităților spaniole prin acest instrument. Am întrebat dacă a fost acordat un permis IPPC, dacă au fost făcute inspecții ale instalației și așa, ale instalației și așa mai departe. Autoritățile spaniole au răspuns în iunie 2011 și pe baza acestor informații, Comisia a conchis că nu a fost identificată nicio uh, încălcare a legii europene. Apoi, Comisia a mai transmis uh, Comisiei PETI un comunicat în scris, spunând tocmai acest lucru, că nu există nicio breșă legală identificată până în momentul de față și acum am venit să vă aduc niște detalii cu privire la acest lucru. Prima întrebare uh, se referă la uh, evaluarea studiului de impact asupra mediului. Trebuie să spunem că această directivă este uh, această instalație este din 1996, uh, atunci când directiva nu exista. În zilele noastre, instalația despre care vorbim este într-adevăr acoperită de directiva EIA, dar, având în vedere că exista dinainte Directiva aceasta se aplică doar dacă există schimbări care afectează instalația și dacă aceste schimbări uh, aduc daune mediului. Până acum, conform informațiilor oferite de autoritățile spaniole, atunci când a fost autorizată această instalație, nu existau asemenea daune, deci legile europene nu se aplică, nu se aplicau. Principala întrebare este dacă permisele acordate în 2008 um, satisfac cerințele directivei IPPC. Aceasta este directiva cheie care s-ar aplica acestui tip de instalație. Care sunt principalele cerințe cerute operatorului? O repet că este vorba despre o instalație preexistentă care precede directiva. Trebuie să ne asigurăm că obligațiile principale sunt îndeplinite. Deci, că sunt folosite cele mai bune tehnici disponibile, că trebuie prevenită poluarea semnificativă și trebuie să existe un um, mecanism de gestiune. De asemenea, trebuie asigurată uh, protecția mediului sub orice formă. Or, asta înseamnă că valorile de emisii trebuie impuse operatorului pentru a, contora, pentru a controla poluarea mediului, a apelor și așa mai departe, poluare care poate fi generată de instalație. Cu privire la permisele IPPC, e bine, Comisia a conchis că acestea au fost acordate în, um, în mod corect. Instalația pusese în aplicare cele mai bune tehnici disponibile pentru a se asigura că poluarea este prevenită. Se iau măsuri pentru a preveni poluarea uh, solului și a apelor. Și um, există măsuri uh, care trebuie să, iau, care trebuie să fie luate în caz de accident, accidente pentru a uh, preveni accidentele sau pentru a le gestiona atunci când apar. Cu privire la poluarea atmosferică, această instalație are două boilere. Deci, în atmosferă sunt eliberate uh, noxe și gaze. Aceste permise impun niște limite cu privire la aceste emisii de noxe, de monoxid de carbon. Aceste emisii ale instalației sunt în conformitate cu legea europeană, legea Uniunii Europene. Li se cere autorităților spaniole să arate că în zonă, calitatea aerului se înscrie în limitele legii europene, deci nu am constatat nici o astfel de încălcare. Aceste permise impun operatorilor niște planuri de monitorizare foarte stricte atunci când vine vorba despre verificarea emisiilor în atmosferă pentru a reduce mirosurile neplăcute care sunt eliberate de aceste instalații, operatorul a pus în, a, pus în practică un sistem de a reduce aceste uh, mirosuri neplăcute printr-un uh, proces de oxidare termală. Cu privire la poluarea apei, permisele impun operatorilor niște cerințe foarte stricte um, în ceea ce privește eliberarea de apă poluată în uh, estuar există limite pe care, care sunt impuse uh, cu privire la apa reziduală eliberată în estuar. Operatorul are niște stații de tratare a acestei ape reziduale înainte ca aceasta să fie în, deversată în fluviu. Este foarte importantă Um, această respectare a acestor condiții, pentru că dacă nu, permisele ar fi suspendate. Deci există un sistem de monitorizare foarte strict pentru a controla poluarea apei. Există de asemenea măsuri luate pentru a proteja solul, apa freatică și uh, resursele conform cerințelor UE. Autoritățile spaniole ne-au mai informat că au fost făcute inspecții ale instalațiilor și, în urma acestor inspecții, au fost date amenzi operatorilor. Aceste inspecții au avut loc în iunie 2010 și inspectorii și-au dat seama că câteva dintre limitele pentru apele reziduale nu erau respectate, deci a fost impusă o penalizare financiară. Deci, în concluzie, permisele acordate instalației respective sunt conforme cu legea Uniunii Europene, mai ales directiva IPPC și toate directivele asociate, directiva APE și AER, directiva AER doresc să subliniez că acum două săptămâni uh, Tribunalul Superior din Galicia a anulat permisele acordate instalației pe motiv că aceste permise nu erau conforme cu prevederile naționale cu alte cuvinte, instalația este prea aproape de o zonă rezidențială. Deci, aceasta ține de legea națională, permisul a fost deci anulat de către acest tribunal. Regiunea Galicia, care a acordat um, permisul, a făcut apel la decizia tribunalului. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisii pentru această prezentare detaliată. În continuare dau cuvântul doamnei Auken. Um, just, uh, briefly... Pe scurt, din câte am înțeles, și vă mulțumesc pentru răspuns, uh, majoritatea celor spuse noastre erau deja în uh, în dosarul nostru, dar conform ultimelor informații, cred că ar trebui să menținem petiția deschisă pentru că am văzut că au existat amenzi și așa mai departe. Avem, sau cel puțin eu am senzația că este o instalație problematică și că poate că respectă directivele europene, dar pe de altă parte, ar trebui cel puțin să nu încheiem uh, petiția acum, uh, având în vedere ultimele informații. Dacă nimeni altcineva nu dorește să intervină, uh, având în vedere argumentele prezentate, propun ca această petiție să rămână deschisă. În continuare, suspendăm ședința 15 minute până la momentul votării la 10.45. Vă mulțumesc! Da, pentru că mai avem timp și avem interpreții aici, aș uh, avea un punct la chestiuni diverse. Nu sunt uh, mulțumită de modul în care uh, aprobăm ordinea de zi. Faptul că am avut reuniunea coordonatorilor ieri uh, și am primit ordinea de zi astăzi. Cred ieri că uh, doamna președinte a abuzat de timpul nostru, a uh, folosit uh, timpul nostru ieri pentru a-și promova regiunea ei de acasă. Cred că după reuniunea de ieri ar trebui să ne asigurăm că avem o ordine de zi bine discutată, avem foarte multe puncte, de multe ori nu avem timp, să le discutăm. Uh, multe puncte nu sunt incluse. Problema gazelor de șist uh, nu a fost inclusă pe ordinea de zi și așteaptă de foarte mult timp. Sper că veți putea transmite, doamne președ doamnei președinte, că nu putem uh, proceda așa, să obținem agenda, uh, ordinea de zi dimineața după reuniunea coordonatorilor. Aucan, sunt convinsă că secretariatul va lua în considerare remarcile dumneavoastră. În continuare suspendăm ședința 15 minute.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

Good morning, colleagues. Can you... Bună ziua, dragi colegi. Am să vă rog să luați loc pentru a putea începe cu votul. I would ask you to uh, check the, uh, the... Am să vă rog să verificați dacă aveți cartelele electronice de vot. Și am vom face și o, o scurtă verificare.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 Stimați colegi, am să vă rog să verificăm uh, sistemul de vot. S-a deschis votul pentru un vot de test, așadar. Yeah? It's okay? Is everybody? Everybody? Yeah? 23 so far. să Allora, prima di aprire eh, la sessione di voto, chiedo alla relatrice. Înainte să trecem la vot, aș dori să-i dau cuvântul doamnei raportor, doamna Vălean, dacă dorești, Am, dacă dorește să intervină. This, uh, report. Mulțumesc, doamna președinte. Este un raport care nu este despre noi, nu este despre politică, nu este despre state membre. Este un raport pentru, despre cetățeni și arată că Parlamentul European rămâne instituția principală ce sprijină drepturile cetățenilor. Tot ce am pus în acest, ce am inclus în acest raport a fost inclus în raportul Comisiei cu privire la drepturile cetățenilor. Am încercat de asemenea să actualizăm acest uh, raport, inclusiv aspecte uh, ce erau incluse în petiții primite după raportul Comisiei Europene și cred că dacă sprijinim acest raport cu toții, mesajul va fi unul foarte puternic către cetățenii noștri. Și asta mai ales în aceste timpuri nesigure în Uniunea Europeană. Pute, vom putea cel puțin să arătăm că avem o bază comună pe care să ne putem construi Uniunea. Mulțumesc tuturor pentru amendamente și pentru munca depusă la acest raport și mulțumesc Uh, și doamnei președinte pentru uh, cuvântul acordat. Grazie a lei, onorevole Valean, per il lavoro svolto. Vă mulțumim, doamnă Valean, pentru munca depusă. Începem acum cu votul la acest raport cu privire la drepturile cetățenilor europeni și a necesității înlăturării obstacolelor în calea exercitării acestora. Votăm amendamentul de compromis 6. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc. No, if it is necessary to check... Dacă trebuie să verificăm, în sfârșit, continuăm. Emendamentul 50... Amendamentul 54. A fost retris, compro, retras compromisul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Filip Bula, amendamentul 79 este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Hankes 71 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Deschidem votul la 71 a colegei Hankis. Am închis votul. Aggiungiamo eventualmente... Da, putem să adăugăm votul unei colege? Deci mai adăugăm un vot. Împotriva? Bun, așadar, se respinge. 24 la 25. Microfon. Amendamentul 73, Becker. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptă, se adoptă. Amendamentul 74, Cosa și Hankis. Pentru, împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Deschidem votul. Toată lumea a votat? Se adoptă. 29 pentru 11 împotrivă. Amendamentul 75 al doamnei Hankes. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 76 Paxaș. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul numărul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mă scuzați un moment, spune doamna președinte. Vrem să verificăm prezența unui membru în plus din partea ALDE un vot în plus de la ALDE, deci trebuie să verificăm. Da. Biroul spune că trebuie să verificăm. Da, înțeleg. Însă verificăm.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 Per piacere, invito Într-adevăr, coordonatorii grupurilor trebuie să verifice dacă toată lumea a votat în funcție de numărul de membri. Bun, așa facem. Allora, per favore, ciascun gruppo... Vă rog frumos, fiecare grup să voteze conform numărului său de membri, astfel încât la următorul vot electronic La următorul vot electronic, spuneam, o să verificăm numărul de membri care votează din partea fiecărui grup. Bine? Continuăm. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 11 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot pe părți, separat, la paragraful 9, aliniatul 9, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trebuie să verific. Vă rog, controlăm, verificăm votul pe părți de la aliniatul 9. Votul s-a deschis. Deci, se respinge. Fără microfon, intervenție. scadono quindi tutti gli emendamenti successivi. Toate amendamentele următoare devin caduce, așa că trecem direct la aliniatul 9, noua versiune, amendamentul 100, Alfano și Vatimo. Vot separat, vot pe părți. Cine este pentru la prima parte? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a doua, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul numărul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, trecem la aliniatul 10, noua versiune, amendamentul 107, 108, mă scuzați, Coșa și Hankis. Cine este pentru, cine împotrivă? Abțineri. Vreau să verific pentru că nu am văzut multe mâini ridicate. Așadar, amendamentul 108, Cosa și Hankis, deschidem votul. Toată lumea a votat. Închid votul. Adaug pe cineva pentru sau împotrivă? Plus 1. Doamna Gulav? Dacă sunteți pentru, pot să adaug. Da? Încă unul în plus pentru. Se adoptă. Amendamentul 109, Alfa Novatimo, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm votul. La amendamentul 109 Alfa Novatimo. Am deschis votul. So it's 14-14. 14-14. Okay. Rejected. 14, 14, rejected. rejected. È respinto. 14, 14. Se respinge. 110. Bulon. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mm, verificăm. Am deschis votul? Toată lumea a votat? 14 la 14 se respinge. Amendamentul 111. Moti. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, se respinge. Amendamentul 112. Bago. Pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 113, Cosa și Hankis, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 119, Bulon. Cine este pentru? 119. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Ă, verificăm. Verificăm la amendamentul 119 al domnului Bula. Am deschis votul, toată lumea a votat, votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 120, Zdanoca. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 122, mă scuzați, amendamentul 125, Bula, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Vreau să verific pentru că mâinile nu au fost ridicate la unison. Deschid votul la 125. bula. Votul s-a închis. Toată lumea a votat. Se adoptă. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 19. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emendamentul 170. Amendamentul 175. Becker. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 133, Bulan. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 134, pentru? Împotriva? Abțineri? Verific. La 134, am deschis votul? Toată lumea a votat? Am închis votul. Se respinge amendamentul 137, 135, mă scuzați, Bulan. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. Verificăm și aici. 135. Am deschis votul. Am închis votul. 27 sau 28? Amendamentul 136 A, a s-a adoptat. S-a adoptat. Nu era pe părți. Dacă doriți, putem să votăm încă o dată. Foarte bine. Redeschidem votul la amendamentul 135 bulă. Prin vot electronic. Se adoptă. 22 pentru, 7 împotrivă. Amendamentul 135 Bulan 136 Bulan Colarska Bobinska pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 137 Zdanuca pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 139 o, amendament oral. Nici cineva care se opune? Nimeni nu se opune. Așadar, putem să verific, să, putem să votăm amendamentul 139, modificat de amendamentul oral. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 141, Bulan. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 142, Bulon, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143, Bulon, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144, tot bulan pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145. Iturgais pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147. Iturgais pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Deschid votul electronic pe amendamentul 147 Iturgais. Toată lumea a votat? Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 148 Ilce Viotova pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 150, Nedelceva, pe părți. Devine caduc. Da. Devine caduc. Trecem așa, dar la 152. Ilcev. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 156. Bulan pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157. Bulan, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 158. Bulan, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 159. Bulan, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 167, Becker, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 168, Boulon, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La 168, Bula, am deschis votul. Se adoptă. 169 bula pentru împotrivă, abțineri se trebuie să verificăm și aici pentru că nu ridicați mâinile. 169. Bulan, deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 165. Bulan. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 177. Pentru? Pen, împotrivă? abțineri, se adoptă. 182. Gulam, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183. Gulam, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184. Gustafson, Gurmai, cine este pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 185. bulam pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O, amendamentul 187, Bulan, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188, Bulan, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum Vom vota considerentele. Amendamentul 1, Bulan. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, Gustafson Gurmai. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, Bulant. Amendament oral aici. Cineva se opune acestui amendament? Nu. Atunci, amendamentul este votat uh, Astfel modificat de amendamentul oral. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Gustafson Gurmai. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Salavracos. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Bulan. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Bulan. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Coșa. Hankis. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Salavracos. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19, Bulanci, este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17, Paxas, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18, Vilan, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, Bulan, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, Zdanoca. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 24, Bulan. Pentru, împotrivă, abțineri, Da, vreau să verific. Deschid votul. La 24, Bulan. Am închis votul și se adoptă. Cu largă majoritate. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, verificăm la 27 bulan. Închidem votul electronic. Și 14 la 14. Împotriva? Bun. S-a respins oricum. Amendamentul 28, Gustafson Gurmai. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Compromisul 2. Pentru împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, amendamentul 30, Bula. Cine este pentru? Identic. Bun. Amendamentul 32. Gustafsson Gurmai. Cine este pentru? Împotrivă? 3. Cine se abține, respinge, respins. 34 Bulan, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 Bulan, cine este pentru, împotriva, abțineri si și se adoptă. Acum, la considerentul H, vot pe părți, separat. Cine? Abțineri? Se respinge. Amendamentul? Verificăm. Verificăm. La considerentul H. Putem să închidem votul și este respins. Amendamentul 36, Paxas. Nu. Trecem direct la compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 42, Bulan. Cine este pentru? Amendamentul 42, bulan. 42. Cine este pentru? împotriva, abțineri. Vreau să deschid votul pentru că nu este clar. La 42 am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. 40... 43 acum. închis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, amendamentul 44, numai partea a doua. Prima parte devine caducă pentru că am aprobat 45. Bun, votăm 45 Viland. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Facem o verificare la 45 amendamentul lui Viland. Toată lumea a votat? Închidem votul și se adoptă. Trecem acum la 44 pe părți. Numai partea a doua, pentru că partea întâi a căzut, a devenit caducă. Cine este, pri... Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buland. Acum 47. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Vot final. Vot deschis. Vot electronic. Votul s-a închis. se adoptă numai cu un vot împotrivă. Felicitări doamnei Vălean pentru acest raport.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 Doamnelor și domnilor, vă rog frumos puțină liniște. I'll ask you to be quiet, please. Am ajuns în 16. Vă rog să faceți liniște. Ția numărul 354 din 2006, adresată de Rodney Mail. Privește posibila poluare a estuarului Cledo în urma activităților desfășurate de societățile Exxon și Quater. Pentru început voi da cuvântul din partea petiționarilor lui Rodney Mail. Are cuvântul Rodney Mail din partea petiționarilor. Este în sală? I give the floor now to Rodney Mail from the Dau acum cuvântul domnului Rodney Mail din partea petiționarilor. And please. Care era întrebarea, vă rog? Speech. You're entitled to speak. I'm ah, entitled to speak. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Industria energetică știe că uh, de ce industria energetică a apărat um, faptul că autoritățile au uh, aprobat um, uh, faptul că navele aduc gaz natural lichefiat în estuar. De ce această industrie a gazului natural lichefiat a, nu a spus că a fost uh, un obicei împotriva bunelor practici și de ce, și mai important, de ce nu au apărat echipajul respectiv uh, care și acum este în pericol dacă, un ar, dacă ar apărea un accident la bordul unei astfel de nave a fost descoperit faptul că în septembrie 2011 a fost o scurgere la un rezervor dintr-o astfel de navă. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Știe cineva care ar fi fost consecințele? A fost discutat acest lucru cu oamenii din Waterstone. De ce nu? Ce se întâmplă în caz de incendiu? Care va fi Uh, care vor fi daunele asupra sătenilor și asupra localității. Energia arde la 900 de, 295 de kW. Uh, întrebarea mea este, ar fi, um, în caz de incendiu, ar fi, uh, s-ar fi răspândit acesta la alte nave care ar fi fost daunele cauzate, câți oameni ar fi murit ca rezultat al acestui incendiu. Trebuie să vorbim despre aceste lucruri, să discutăm cu experții care ar fi fost uh, măsurile de luat pentru a permite acestor rezervoare să uh, fie îmbarcate odată cu celelalte. aducând o astfel de navă într-un port atât de periculos și atât de strâmt și uh, având în vedere că există stânci pe fiecare parte a canalului și că uh, este vorba despre un loc foarte strâmt, ar putea duce la pierderi majore de vieți, 55.000 de oameni, tocmai din cauza unor măsuri incorrecte. Nava în sine nu este periculoasă, dar uh, încărcătura ei este. Deci, de ce este acest gaz natural lichefiat atât de periculos? Este un lichid sub presiune, izolat la o temperatură de minus 175 de grade Celsius. Dacă se încălzește și ajunge la, 160, la minus 162 de grade Celsius, atunci se transformă în gaz. Gazul metan arde la uh, 1000-2000 de grade Celsius. Dacă din cauza presiunii este din recipient, um, și dacă un litru de gaz natural lichefiat uh, se, se, se poate transforma în 600 de litri de gaz natural, de uh, gaz natural dacă, de metan. Care sunt doleanțele mele? Înainte ca o astfel de navă să, să poată intra în port, trebuie să se califice pentru un certificat de siguranță. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat înainte de 2003, atunci autoritățile ar fi primit aceste întrebări, la cărora nu le-au răspuns uh, în 2003. Portul trebuie proiectat astfel încât să fie protejați oamenii și uh, angajații de acolo. Autoritățile și guvernul trebuie să ofere o decizie imediată. Uh, deocamdată nu, este, nu se ține cont de siguranța pentru oameni și acest lucru înseamnă că 55.000 de oameni locuiesc în prezența acestor nave și se află în pericol de arderi sau de incinerare. Dacă întrebați oamenii din, din industrie unde se află Milford Haven, atunci um, nimeni nu o să știe să vă spună că este un... Atunci toată lumea ar spune că se respectă bunele practici. Veți afla, deci, că această industrie nu uh, știe care este situația în port, pentru că, după cum vedeți, aceste na- acestor nave li se permite în continuare intrarea în port. Deci, acest lucru este echivalent cu acceptarea amenințării cu moartea asupra 55.000 de oameni care trăiesc în vecinătatea portului, portului și pot să moară în urma unui accident, uh, acest risc nefiind uh, înlăturat, chiar dacă autoritățile, pentru, tocmai pentru că autoritățile nu au ales cele mai bune practici pentru port, pentru siguranța angajaților de acolo și pentru oamenii uh, din, din vecinătate. Autoritățile au ales să nu facă acest lucru, a fost mai ieftin pentru ei să ignore siguranța oamenilor și să proiecteze portul așa cum trebuie. Este vorba despre pericole enorme și dacă există vreo, um, vreo scurgere, oamenii sunt în pericol pentru că nu există nicio zonă de siguranță uh, pe o rază de 2 până la 5 mile. Acest port este periculos în orice moment în care se află o astfel de navă în port. Este periculos pentru port, pentru angajați și pentru populația din zonă. După cum am spus, peste 50.000 de oameni. Trebuie să ținem minte că, având în vedere că autoritățile nu, uh, uh, nu au urmat directivele, asta a însemnat că um, s-au complăcut și au decis să ignore siguranța pentru că au preferat să aleagă soluții ieftine. Asta înseamnă că portul și populația sunt în pericol și nicio autoritate nu a prevenit aceste pericole. Într-un document este scris de 21 de ori. Domnule Mail, o trebuie să vă rog să vă opri, să încetiniți pentru că interpreții nu vă pot urmări. Doctorul Tony Koch a spus într-unul din documentele sale de 21 de ori că impactul de risc pentru populație nu a fost făcut. De ce? Nefăcând acest studiu de impact, a, a fost ignorată siguranța oamenilor. Deci, din punct de vedere practic, acest port nu ar fi trebuit folosit niciodată pentru nave care aduc gaz natural lichefiat dacă ar, fi fost, dacă ar fi existat un certificat de siguranță și dacă s-ar fi urmărit bunele practici esențiale, atunci portul nu s-ar fi calificat pentru acest certificat. De aceea trebuie să acord să ținem cont de specificările acestui certificat și să vedem câți oameni sunt în pericol uh, și să vedem ce cerințe de siguranță nu sunt îndeplinite de acest port. Nu a fost făcut niciun studiu de impact, nici o evaluare de risc uh, în, ca, în caz de incendiu și nici pentru um, traulerele care ar putea să ia, care ar putea să uh, ia foc. Acest lucru înseamnă că portul nu ar fi trebuit să permită acestor nave care transportă gaz natural lichefiat um, să intre în port, pentru că acest lucru nu se potrivește cu directivele IAEA. Dacă o astfel de navă se află în port, există și alte scenarii care se pot adeveri Uh, negative. Depinde ce fel de scenariu doriți să luați în discuție. Dacă, astfel, dacă o astfel de navă se scufundă la 180 de metri în jos, se, se va uh, se vor, uh, se vor sparge toate rezervoarele. Asta înseamnă că 50.000 de metri cub de gaz natural lichefiat ar intra în apă și transformarea în gaz metan va începe. Acest lucru înseamnă că gazul lichefiat se transformă în gaz cu o cantitate mult mai mare. Deci, multiplicați 250.000 de metri cub de 6.000 de ori și aveți o cifră de 150 de milioane de metri cub de gaz metan uh, în port a, acest lucru ar transforma întregul port într-o mlaștină și acesta este cel mai grav scenariu și este foarte posibil. Într-un port în care s-ar respecta bunele practici, acest lucru nu s-ar întâmpla. Gazul care vine de sub suprafața apei uh, poate să um, crească în temperatură. Acum are o temperatură de 160 de grade, uh, minus, minus 160 de grade Celsius. Temperatura uh, este scăzută, aerul este dislocat, um, uh, gazul ar putea să se împrăștie, în, uh, în, să se răspândească în port și se va amesteca cu aerul, aducându-l în uh, ducând astfel la un pericol de aprindere. Gazul metan nu susține viața și ar putea duce la o temperatură care ar duce la un îngheț la minus 170 de grade Celsius. Mă îndoiesc că ar rămâne ceva de valoare în, în, în portul acesta atunci când uh, temperatura ar ajunge la minus 1000-2000 de grade Celsius. Gândiți-vă că o navă Uh, o, că este echivalentul a cam 45 de uh, bombe atomice. Nu știu cum s-a putut întâmpla acest lucru până acum, cum s-a putut uh, ignora cerințele de siguranță, dar un astfel de certificat de siguranță ar fi trebuit eliberat de, a, de autoritatea competentă pentru a se asigura că recipientele și navele respectă bunele practici. Dacă s-ar fi respectat bunele practici, atunci aceste nave nu ar fi intrat în acest port, amenințând astfel viețile a 50.000 de oameni care trăiesc în, în vecinătatea acestui estuar. aceste terminaluri, aceste nave ar fi fost trimise în altă parte. Dacă autoritățile continuă să folosească aceste nave, înseamnă că vor continua să amenințe viața oamenilor din vecinătate și uh, aceste localități ar fi trebuit construite mai departe de port. Nu a fost stabilită nicio zonă de siguranță care să protejeze oamenii de sursele emisiile, emisiilor. Viața oamenilor este în pericol atunci, în cazul uh, incendiului pe o navă. Care ar fi consecințele dacă acest incendiu s-ar răspândi la celelalte patru rezervoare din port? Deci zona de siguranță ar trebui dublată pentru a asigura siguranța vieții și Um, orice persoană care cunoaște bunele practici știe că acest lucru nu se întâmplă acum. Este un port periculos, mai ales pentru cei care trăiesc uh, lângă estuarul Clara. Siguranța oamenilor a fost ignorată, portul din acest estuar nu este potrivit pentru astfel de nave și trebuie considerat un port periculos pentru echipaj, uh, pentru port uh, în general și pentru populația din zonă. Deci acest port trebuie închis pentru navele de uh, gaz natural lichefiat. Există deja surse de foc peste tot în acest port și acest lucru înseamnă că nu pot fi protejați oamenii care trăiesc lângă estuar. Deci aceste nave nu trebuie să intre în port. Nu poate fi permis acest lucru dacă are loc un singur accident uh, oamenii din uh, zonă nu sunt în siguranță. Este vorba despre o încărcătură distrugătoare. Dacă ar exista o scurgere, ar, ar, fi, uh, ar fi tragic pentru populația din zonă și toate aceste lucruri pot fi prevenite. Dacă ar fi fost urmate bunele practici, atunci ar fi fost construit un uh, port nou. Am dorit să mai aduc și alte argumente. Am vor, vrut să vorbesc despre planul de urgență care nu s-a discutat uh, până când nu au fost construite navele. El trebuia să fie discutat la început uh, și să uh, arate care ar fi fost sursa căldurii dacă ar fi ars vreuna dintre nave. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Mal, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. A fost o prezentare foarte lungă, deci le voi uh, cere celorlalți doi petiționari să scurteze prezentarea. Uh, doresc să-i dau cuvântul lui domnului Richard Buxton. Bună dimineața! Mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt, eu sunt uh, avocat în numele celor din Safe Haven. am făcut o, o scurtă broșură un scurt text pe care l-am distribuit deputaților. Uh, sunt actualizările uh, situației. Punctele principale uh, sunt că cetățenii au dreptul să se aștepte ca guvernele lor să respecte drept, uh, legea. Acest lucru nu s-a întâmplat în acest caz. Relațiile publice, comunicarea nu sunt suficiente. Suntem recunoscători Parlamentului European și Comisiei Europene pentru asistența acordată și vă rugăm să continuați să ne ajutați cu acest subiect foarte dificil. și am un uh, exemplu cu, cu privire la informație și la cât de important a fost în acest caz. Cunoașteți situația, uh, descărcarea Um, uh, GNL-ului este și partea de, ce ține de port este cea mai esențială. Nu există uh, evaluări de risc cantitative care pur și simplu nu au fost făcute. Este vorba de uh, drept european sub directiva cu privire la uh, evaluarea impactului. În paralel cu aceste plângeri, am, ne-am adresat cu uh, CEDO și am obținut o sentință acum două săptămâni de la CEDO și au spus că și dacă plângerea a fost depusă în mod uh, adecvat, guvernul a făcut suficient pentru că au oferit tot felul de informații oferiseră informații peste tot, dar nu au analizat-o din punct de vedere critic pentru a vedea ce conține această uh, informație. Noi suntem de părere că nu este suficient să furnizezi informație ca parte a unui exercițiu de relații publice. Această informație trebuie să respecte legea acesta este și argumentul pe care uh, dorim să-l ducem în fața CEDO la un nivel mai înalt. Este posibil să lăsăm statele să scape și să le permitem să nu respecte legea? Este critică, sunt critice acțiunile instituțiilor europene în acest sens. Comisia Europeană și Parlamentul European au, au recunoscut această uh, problemă și-au dat seama că informațiile oferite erau incomplete cu privire la uh, riscul de accidente, de exemplu, și au solicitat Guvernului Regatului Unit să ofere mai multe informații, însă nu au primit un răspuns deocamdată. Avem încredere că instituțiile vor continua să solicite informații și răspunsuri și, dacă nu, să uh, vor începe un, um, o procedură de încălcare. Este um, imposibil, este de neacceptat faptul că cetățenii din acest oraș nu au dreptul la, um, la un apel, la o, la o cale de atac publică. Am să vă arăt pentru informație publică. Este dificil de văzut, este o bucată de hârtie și nu este una foarte interesantă pentru că uh, nu conține nici un fel de informație. Este informație cu privire la un plan de urgență care teoretic este public, însă totul a fost uh, cenzurat, a fost eliminat din acest, uh, din acest plan în momentul în care am solicitat acesta numele uh, libertății de uh, dreptului la informare. Singurele pagini de pe această pagină sunt uh, singurele cuvinte pe acest, uh, pe acest document este nor de vapori, un uh, nor care ar putea uh, să, se, uh, stră, să se străbate asupra orașului și să, uh, în, dacă este, este posibil chiar să îl incendieze. Vă mulțumesc. În numele petiționarilor îi dau cuvântul acum domnului Bracken. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, antevorbitorii mei au acoperit foarte bine acest subiect, însă aș dori să atrag atenția acestei comisii asupra unei evoluții recente. Ați auzit um, o mențiune despre o scurgere uh, la una dintre uh, aceste uh, surse de gaz uh, natural lichefiat. Noi am fost asigurați că aceste, uh, aceste vase nu au niciun fel uh, de scurgeri, dar când am auzit zvonuri că avea loc o scurgere, am com- contactat compania, iar uh, organismul pentru securitatea la locul de muncă și care trebuie să dea informații cu privire la sănătate și securitate la locul de muncă, ei bine, acest organism ne-a explicat că au existat într-adevăr o serie de uh, scurgeri și asta în septembrie. De atunci am făcut, am adresat întrebări acestui organ uh, și mă confrunt cu o cultură uh, uh, a secretului, a misterului, pentru că până acum, în continuare, acest organism refuză să ne asigure că s-au abordat aceste probleme. Nici măcar nu vor să ne spună dacă mai există în continuare o scurgere. Cred că oricine în această încăpere care s-ar confrunta cu această situație ar fi indignat de, un astfel de o astfel de situație. Pe lângă aceasta, autoritățile portoare, uh, încurajate de modul în care li s-a permis să continue cu încălcările uh, legislației și a prevederilor, au anunțat acum un, un nou proiect în uh, port pentru vase de croazieră. Iată, de curând am văzut, uh, am, am discutat uh, și am văzut o situație critică pentru un vas de croazieră. Iată, vor aduce vase de croazieră în acest port și vor fi Um, vor intra în port exact lângă terminalele uh, GNL. De asemenea, vor fi în cea mai îngustă parte a portului, în care uh, vasele ce transportă gaz natural lichefiat uh, circulă. Vă puteți închipui o uh, o situație mai gravă? Eu cred că autoritățile portoare vor găsi una uh, și o situație și mai gravă și-ar imagina una. Tot ce ne dorim noi este să facem ca acest guvern al Regatului Unit să își ducă la bun sfârșit obligațiile către cetățeni în ceea ce privește asigurarea securității lor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru, prezentarea făcută. Acum o să invit din partea Comisiei pe doamna Sibyl Gross să-și expună părerea. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Principala idee în evaluarea acestei petiții este uh, argumentul legat de riscul uh, asupra vieții marine. În orice caz, uh, informațiile au existat, ele au fost destinate publicului, poate pensionarii nu au aflat de ele. Vreau să vă spun că deși acest subiect a mai fost prezentat în fața comisiei dumneavoastră, vreau să vă spun că avem directiva SVSO în ce privește controlul la accesul substan- la substanțele periculoase, care nu se aplică aici. E vorba de substanțe care sunt transportate pe căile interne, maritime și uh, pe mări și oceane, dar uh, e vorba, nu e vorba aici decât de încărcare-descărcare. Vreau să vă spun că din 2007 în coace avem o revizuire a directivei SVSO 2 și ea este aprig dezbătută în cadrul trialogului și deci lucrurile încă sunt în evoluție. Însă, în situația de față și care, de fapt, nu se schimbă față de momentul autorizării proiectului, este următoarea, și anume că directiva privind Uh, principalele accidente și catastrofe nu se aplică riscurilor de natură marină, maritimă. Însă tot ce înseamnă impactul de risc asupra mediului, asta se aplică. Și într-adevăr, acest studiu de impact a fost făcut. Și, într-adevăr, e o discuție care a avut loc împreună cu Regatul Unit. Am avut uh, o întâlnire uh, cu oficiali în 2010 pe acest subiect deci cu Regatul Unit, și am spus că Comisia consideră că uh, riscul maritim, marin trebuie să fie evaluat în această perspectivă și Regatul Unit a fost de acord uh, nu a fost de acord, mă scuzați, s-a ajuns la o propunere pragmatică pe undeva, la un compromis, Regatul Unit urmând să dea informațiile deja existente uh, din partea autorităților portuare privitoare la riscurile existente. Și în procesul de planificare au fost de acord să introducă aceste elemente, inclusiv uh, cărți și uh, date statistice. I s-a promis că ele vor fi date publicității până la sfârșitul, anul, uh, până la sfârșitul lunii noiembrie. Luna noiembrie a trecut și noi încă nu am primit aceste date. Apoi, noi am făcut o cerere formală, am invitat în mod formal Regatul Unit să facă acest lucru, să transmită datele respective. La sfârșitul lunii ianuarie ne-am întâlnit din nou cu Regatul Unit, le-am spus uh, despre ce este vorba și le-am uh, indicat un nou uh, termen de iulie 2012 pentru colectarea și diseminarea acestor date. Este clar că întârzierile s-au acumulat, numai ce am primit o, forma, o comunicare formală din partea Gatului Unit săptămâna trecută și probabil că vom intra um, în procedura de încălcare articolul 285 din tratat. În continuare o invit pe colega mea, doamna Evans, să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să îi salut aici pe toți uh, petiționarii prezenți. Petiția a fost uh, declarată admisibilă în decembrie 2006, deci de ceva vreme încoace ne tot ocupăm de ea și îmi pare bine că și Comisia s-a plecat asupra acestui caz. Este foarte clar uh, că nivelul îngrijorării este unul real și acest estuar Cledau, care se găsește în estul uh, circunscripției mele, îl cunosc bine. Uh, sunt oameni pe care eu îi reprezint, reprezint aici și este clar că amenințarea este una reală la adresa oamenilor și la adresa bunurilor acestora. În acest caz, Comisia, așa cum am spus, consideră că, într-adevăr, Regatul Unit a încălcat legislația comunitară privind uh, studiul de impact asupra mediului și acest lucru ar fi trebuit să intre uh, la în uh, studiul inițial de impact. Nu s-a întâmplat așa acest lucru și s-a ajuns la o fel de înțelegere și anume că în loc, în loc ca Regatul Unit să fie tradus în fața Curții de Justiție, uh, Uh, s-au identificat informațiile deja existente în ce privește siguranța și sănătatea, ele să fie prezentate într-un format uh, adecvat și deci diseminate și ni s-a promis că aceste date vor fi gata pentru sfârșitul lunii octombrie anul trecut, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Am auzit aici uh, doleanțele exprimate, mai ales cele ale Ligii, care s-a exprimat și în octombrie anul trecut toți membrii au primit o scrisoare cu mai multe informații în acest sens, întâi bineînțeles că Regatul uh, Unit uh, consideră că nu, nu că ar, nu ar respecta legislația privind uh, evaluarea riscurilor. Deci este clar că e vorba de o interpretare diferită, divergentă a Regatului Unit a directivei respective. Mai este și problema legată de accesul sau dreptul la informație și avem aici un document destul de ciudat care a fost complet, uh, de fapt, ignorat. E vorba de o scrisoare care, care nu ți-a dat curs. Este clar că nu se știe, oamenii nu știu ce măsuri se iau pentru a le respecta Uh, dreptul la sănătate, la siguranță și ei continuă să fie îngrijorați. Uh, este nevoie de măsuri pentru a remedia această situație. Uh, Regatul Unit a trăgănat foarte, foarte mult lucrurile și acum iarăși se mai propune o întârziere până luna iunie anul acestui an și acum, dintr-o dată, s-a trezit că informația exista, de fapt, dar că trebuie doar prezentată într-un format diferit și asta va dura vreo câteva luni încă. Nu cred că este o situație acceptabilă și aș dori să cer comisiei să facă ceva în acest sens și să nu accepte acest nou termen, această nouă dată limită, să facă ceva, pentru că oamenii au dreptul să știe sau să știe în ce măsură se află în siguranță și câtă vreme n-au aceste date, oamenii nu vor ști și vor trăi cu frica în sân. Mulțumesc! În continuare dau cuvântul domnului Helmer. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc domnului Mail pentru uh, această prezentare foarte lungă, foarte repetitivă și foarte melodramatică. Prima dată când am auzit asta, uh, mi s-a părut că trăim într-o societate obsedată de sănătate și de siguranță și mi s-a părut atât de ciudat că aceste riscuri, în aceste condiții, sunt ignorate. Însă, după aia am auzit altceva și iarăși sunt uimit, sunt uimit de faptul că Regatul Unit pare să nu vrea să dea aceste informații. Și vreau să vă spun că cetățenii uh, din această zonă au dreptul să fie îngrijorați și au dreptul să li se dea asigurări. Și eu, dacă aș locui acolo sau aș avea un interes în această zonă, aș cere și eu guvernului britanic să-mi dea aceste informații. Și cred că, într-adevăr, Comisia trebuie să existe presiune asupra uh, Regatului Unit pentru a obține aceste date. Ce am auzit pe la sfârșitul uh, dezbaterii chiar stârnește îngrijorări cât se poate de legitime. Este clar că e nevoie de date, informații privind ceea ce s-a făcut cel puțin până acum, riscul de mediu, etc. Deci ce s-a evaluat până acum? Domnul Mail, nu mai știu, dar cred că a pus vreo 40 sau 50 de întrebări și cred că majoritatea acestor întrebări, dacă nu toate, sunt de natură tehnică și eu unul nu pot să le dau curs și nu cred că nimeni de aici din sală poate să dea curs sau să răspundă un astfel de întrebări. Cu toate acestea este important și important și să răspundem la ceea ce putem să răspundem totuși. Thank you for your presentation. Mulțumesc pentru prezentare. În numele petiționarului dau cuvântul unia dintre cei domni care poate dorește să tragă concluziile. If you have something to... Dacă aveți ceva de adăugat, domnii petiționari. Without, but very briefly. But very briefly, please. Thank you. Um, one of the uh, so, uh, problems that I... Una dintre problemele pe care le văd eu, uh, dincolo de un număr foarte mare de scenarii pe care le putem avea în uh, considerare. Iată, să ne gândim dacă intră un astfel de vas în port, un port, uh, dacă, dacă aduci într-un port uh, un uh, vas ce transportă petrol, se va scurge petrol, dacă e un accident, se va scurge petrol în mare, dar dacă aduci un vas de uh, GNL și explodează, o ucide 35.000 de oameni. Este o diferență. Propun ca petiția să rămână deschisă, urmând să fie urmărite evoluțiile în acest caz. Ultimul subiect al agendei, punctul 17, grupează... One second. Um,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 Iar acum, ultimul subiect al agendei, punctul 17, grupează două petiții pe subiectul poluării apei potabile cu acid fluorosilicic. Prima este petiția numărul 210 din 2007, adresată de Robert Pocock în numele Asociației Vocea Preocupării Irlandeze pentru Mediu. A doua este petiția numărul 211 din 2007, adresată de Walter Graham în numele, în numele Consiliului Irlandei de Nord împotriva fluoruării. Îl invit pe domnul Robert Pocock să ia cuvântul în calitatea sa de petiționar. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Comisiei, în primul rând, mulțumesc că sunteți foarte perseverenți cu această petiție asupra florurării, pentru că unii consideră că, având în vedere că acest lucru se întâmplă în Anglia și că nimeni nu se mai interesează, Parlamentul ar fi ultima șansă pentru noi, pentru copiii noștri, să scăpăm de această problemă. În primul rând, vreau să vă reamintesc care a fost reacția Comisiei la multele întrebări adresate de deputați și în ultimii ani. Comitetul științific privitor la sănătate și riscul de mediu și-a dat uh, un aviz și vreau să-i mulțumesc pentru aceasta. Și apoi o să mă întorc la reacția Comisiei și la faptul că această reacție este pur și simplu una care nu ne satisface. Nu va reuși să protejeze vi- generațiile viitoare. În 2008, uh, în luna mai, ultima dată când am fost aici la dumneavoastră, acum multă vreme așadar, am prezentat situația noastră și de atunci, și chiar și în acel moment, uh, comisia nu dăduse un răspuns satisfăcător. Apoi s-a întâmplat ceva la sfârșitul anului 2008 și a cerut o analiză de risc din partea comitetului respectiv de analiza riscului. O opinie preliminară a fost publicată în anul 2009 și a confirmat caracterul, ne, caracterul uh, generalizat al acestei practici, și anume că această substanță, acidul fluorosilicic, uh, este um, introdus în apă fă, ă, în mod permanent și fără a ține cont de riscuri. E vorba de, ă, de acte care duc la anumite consecințe. Apoi s-a convocat o întâlnire sau audiere cu părțile interesate în 2010, aici la Bruxelles. Și vreau să spun ceva despre această audiere publică. A fost așa un fel de gură de aer proaspăt pentru orice persoană din Irlanda sau din Regatul Unit sau oricine care e interesat de acest subiect, pentru că pentru prima dată am putut să avem o discuție cinstită și deschisă cu membrii acestui comite, comitet științific pe sănătate și riscuri de mediu, care ne-au răspuns așa cum trebuie. O astfel de întâlnire ar fi fost aproape imposibilă în Regatul Unit sau în Irlanda. Este vorba de un vapor, mă scuzați, de un nor de abur care pur și simplu atârnă deasupra capetelor noastre. Deci să ne întoarcem la acest aviz științific care a fost publicat în 2011, luna mai, acum aproape 2 ani, și care nu a fost deloc considerat sau luat în considerare de guvernul irlandez sau uh, al Regatului Unit și practic s-au spus mai multe lucruri și anume că oamenii uh, s-a considerat că cetățenii nu au nevoie de flori pentru o creștere și dezvoltare normală. Asta a fost una dintre afirmațiile din raport și apoi faptul că uh, o cantitate excesivă de flori poate să ducă la probleme de sănătate. De asemenea, s-a identificat uh, riscul sau identificat riscurile pentru copii care pot uh, să aibă probleme de dentiție atunci când uh, consumă apa aceasta cu fluor la anumite, în anumite cantități. Apoi, ca o soluție uh, pragmatică, s-a mai spus că nu există niciun fel de avantaj comparativ în a avea această apă cu flor față de uh, a nu avea tratarea apei cu această substanță și s-a comparat aici situația cu restul Uniunii Europene. Acest comitet SHARE a mai spus că cei mai uh, în pericol aici sunt și cei mai mici, cei mai tineri, și anume depășirea cantității de fluor admisă. Pentru că dacă se dă un biberon cu apă de la robinet și că ea conține flor, uh, această apă va conține de 100 de ori mai mult fluor decât dacă copilul ar fi alăptat la sân. Deci, membrii cei mai tineri ai societății noastre sunt și cei mai primejduiți de uh, această situație. În Irlanda s-a dovedit ce ușor se pot depăși aceste limite. Petiția a fost declarată admisibilă în 2007, dar de atunci încoace aproximativ 5.000 de uh, copii au avut de suferit din partea uh, din cauza acestor, uh, acestei prezențe a florului în apă, probleme de dentiție mai ales. Anumite părți din vestul și nordul Regatului Unit sunt și ele afectate de această practică și probabil că aici vorbim de mai bine de 10.000 de tineri și copii afectați și se totdeauna se uh, pune, uh, se, se, se, se, se pune, se compară Irlanda și regatul uh, britanic în uh, privința acestei practici. În orice caz, se pare că există motive politice aici. De ce, atunci când se știe că copiii sunt uh, expuși pericolului, de ce nu se face nimic în acest sens? Și atunci se adresează întrebarea și cetățenilor sau oamenilor din alte state membre. Și anume, de ce restul de 436 de milioane de cetățeni europeni din restul Uniunii Europene nu uh, au aceleași probleme cu dinții ca și cei de la noi? Foarte simplu, deoarece Pur și simplu, această administrare a fluorului pe scală lară nu poate fi justificată din punct de vedere medical. Și multe state membre au spus că, într-adevăr, această practică este inadmisibilă. În Irlanda și în, Anglia, cei care beau această apă cu flor, fluor, adică copiii, sunt, ex, uh, sunt expuși la, un mem, la, o, la, la, la niște rate sau niște, uh, niște, o prezență a florului excesivă, care, depinde, care depășește și ratele admise sau nivelurile admise. E vorba apoi de uh, mai bine de 60% dintre uh, adulți care se pare că depășesc această uh, normă sau limită uh, de securitate și siguranță. Asta în Anglia și 70% în Irlanda. Atunci, este foarte clar că acest comitet științific SHARE a dat niște date extrem de clare și este foarte bine și foarte bine că și Comisia a publicat aceste date, însă din păcate n-a făcut-o decât în luna februarie a acestui an. Există însă ă, o versiune care este cât se poate declară. În sfârșit, care este mesajul oamenilor de știință? Și de ce acest mesaj nu este auzit de politicienii din Irlanda și din Anglia? Nu s-a întâmplat nimic. Raportul a fost publicat și în Irlanda s-a spus că dacă doriți să se modifice politica respectivă, puteți să mergeți la tribunal, ceea ce este pur și simplu inadmisibil. În New Hampshire, săptămâna trecută, s-au întâlnit mai mulți cetățeni care uh, au protestat împotriva acestui tratament cu fluor, um, administrat împotriva uh, Uh, voinței lor. Au trimis și niște scrisori și niște cărți poștale în acest sens. Deci putem să spunem că autoritățile din uh, Irlanda și Anglia au ignorat total aceste acțiuni. Însă mai există o problemă, și anume aspectul juridic al acestei practici. În anii 63, când Irlanda a decretat că toată lumea trebuie să bea apă cu flori, au spus că puteți să se poate folosi orice tip de fluor în apă, iar acest acid hidrofluorosilicic a fost folosit pentru apă, dar el provine din rezidurile de îngrășăminte chimice. Guvernul irlandez uh, susținea foarte mult industria îngrășămintelor uh, deci la acea vreme deci este clar că nu este o simplă coincidență faptul că s-a propus folosirea acestei substanțe. Apa mai este contaminată și cu alte substanțe, plumb, uh, arsenic, etc., cadmiu, toate substanțe care se pare că provoacă cancerul. Toate acestea se regăsesc în apa potabilă din Irlanda. Deci atunci când îți dai seama de unde vin toate aceste substanțe, uh, nici nu te mai miri că nu s-a evaluat riscul în Irlanda sau în Regatul Unit. În 2003, Organizația Mondială a Sănătății a promis că va face o analiză de risc a acestei molecule, acidul fluorosilicilic. Încă nu s-a întâmplat acest lucru. În alte state membre, acolo, la dumneavoastră, în alte state membre, știți că această problemă este una reală și ați uh, renunțat la uh, tratarea în masă cu fluor a apei de băut. Deci este posibil să reglementezi lucrurile. În orice caz, uh, fluorul se acumulează în organism și atacă dinții sau dantura copiilor și tinerilor. Este interesant de remarcat că uh, când vine vorba de alte chestiuni legate de evaluarea riscurilor, Comisia a reacționat imediat. De exemplu, implanturile PIP, de care multă lume a auzit aici. Acolo e vorba de un alt tip de silicon care s-a dovedit a fi potențial periculos și comisia și-a dat seama că uh, riscurile sunt mult mai mari decât s-a crezut inițial și atunci este pe cale de a modifica sau de a introduce o nouă directivă 2003-2012 care va schimba cu totul profilul de risc al siliconului folosit de compania respectivă sau în orice caz evaluarea a fost complet diferită. În orice caz a cerut acestei companii să refacă tot procesul de acreditare și autorizare a siliconului respectiv, dacă vrea să-l folosească în protezele mamare. Contractul este absolut imens. Imediat comisia s-a sesizat pentru că și-a dat seama ce, la ce risc sunt expuse femeile cu aceste proteze. Dar când e vorba de acidul fluorosilicilic care se pune în apă, pe care toată lumea, apă pe care toată lumea o bea în Irlanda, Uh, și în părți în Anglia, inclusiv copii hrăniți la biberon, parcă nu se mai întâmplă nimic. Vă rog să încheiați pentru că interpreții vor pleca peste câteva minute. Da, răia domnul Mail. Care este problema? De ce guvernele irlandești și Regatul Unit sunt așa de încete? De ce nu iau în considerare această evaluare a riscului a unui produs cu care este tratată apa. Este vorba de autorizarea unor produse și, și uh, există și alte produse care sunt acceptate, autorizate în Europa și care pot să uh, combată problemele de dentiție. Așa că noi cerem comisiei să exercite presiune asupra uh, guvernelor respective. Uh, Comisia știe foarte clar și foarte bine care este legislația uh, vizată aici, în ce privește medicamentele, în ce privește alimentele, uh, și Comisia trebuie să se arate foarte clar împotriva acestui procedeu de tratare a apei și este singurul mod de a proteja copiii noștri în Anglia și în Regatul Unit. Vă mulțumesc! Prezentarea dumneavoastră detaliată. În continuare dau cuvântul reprezentantului Comisiei responsabil de acest subiect, domnul Joachim de Eugenio. Aveți cuvântul. Thank Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi uh, repeta istoria întregului uh, caz. Aș dori să mulțumesc și petiționarului pentru uh, pentru reacția pozitivă la opinia share suntem de acord că acest comitet științific a făcut un efort uh, considerabil și o muncă foarte bună. Am discutat, am uh, căzut de acord să solicităm uh, sfatul acestui comitet științific. A fost un bun motiv să aducem acest punct în dezbatere și uh, salutăm rezultatele. Suntem foarte mulțumiți de dezbatere și le-am luat în, de rezultate și le-am luat în considerare. Am uh, analizat uh, rezultatele, probabil că nu ar trebui să le discutăm acum. Ar trebui menționat faptul că există și alte surse de flor și că totul trebuie văzut într-un context, însă uh, aspectul esențial, întrebarea de bază la care a trebuit să răspundem a fost dacă există o încălcare a legislației și dacă în ultimul punct din petiție acest lucru a fost uh, menționat, s-a spus că există o încălcare a legii, însă noi am uh, analizat această situație și am spus că din punctul de vedere al legislației actuale a Uniunii Europene nu există o încălcare. Uh, Bineînțeles că depinde de statele membre și nu de comisie să spună dacă ar trebui sau nu să fie urmată o anumită politică, atâta timp cât legislația la nivel european este respectată. Aș dori să mă refer la un răspuns al comisarului Potocnic uh, la o întrebare scrisă a, a Parlamentului, este întrebarea 49-19, în uh, lumina rezultatelor studiului și în uh, lumina uh, orientărilor revizuite ale OMS, am analizat dacă a, există suficiente dovezi care ar arăta că trebuie să revizuim legislația europeană, însă uh, Comisarul Potornic a răspuns că, la ora actuală, Comisia nu vede astfel de motive. Salutăm această dezbatere științifică, așadar, uh, suntem dispuși să vedem uh, dove- probe noi care ar apărea în această dezbatere, însă în ceea ce privește rezultatele, ajungem la aceeași concluzie. Nu credem că există dovezi de încălcare a legislației și, în al doilea rând, nu credem că există uh, Uh, probe științifice esențiale care să justifice revizuirea legislației. Pentru prezentare, în continuare, pentru că mai avem numai șase minute, uh, o să dau cuvântul domnului Helmer și o să-l rog să aibă o intervenție limitată. Vă mulțumesc. Well, thank you, Madam Chairman. Uh, as always, I will observe your Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint. Doresc să îl felicit Uh, pe uh, domnul uh, Pocov pentru intervenția lui foarte bine uh, prezentată. Nici mie nu-mi place această activitate de a forța, practic, populația să ingereze medicamente fără consimțământul ei prin apa potabilă. Aceasta este reacția mea instinctivă, de aceea doresc să susțin um, Um, medicația în apa potabilă doar dacă ar fi o nevoie absolută, dar nu este cazul aici. Domnul Pococ a vorbit despre uh, efectul negativ asupra dentiției în urma floridării. Am primit astăzi un mail din Irlanda. Am văzut un proiect și am um, trecut prin, am parcurs rezumatul proiectului și aici, în acest raport, se spune uh, despre un nivel foarte mare de floridizare care duce la probleme de dentiție foarte mari. Cred că acesta este un motiv de îngrijorare. Nu sunt eu un expert în domeniu, dar um, se pare că trebuie să ne concentrăm pe această problemă pentru că există foarte multe argumente în defavoarea acestei floridizări. Mă bucur că Comisia nu dorește să se bage peste statele membre în această problemă. Um, în această chestiune am avut o părere negativă și acum aceasta s-a intensificat. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Dau în continuare cuvântul domnului Murphy. Uh, thank you. Uh, thank the petitioner very much for his presentation. Mulțumesc petiționarului pentru prezentarea lui a fost una foarte clară. Cred că e foarte clar că um, toată lumea este împotriva acestui procedeu din cauza um, problemelor de sănătate care apar în urma lui. Um, această problemă afectează și, uh, și mediul, și peștii și așa mai departe. beneficiile nu se referă doar, beneficiile acceptării acestei petiții nu se referă doar la sănătate, deci Cealaltă întrebare este... Este cea democratică. Este vorba de dreptul comunităților de a nu li se impune floridul, florul dacă nu îl vor. Și este un aspect foarte important. Este foarte clar că în Irlanda nu există foarte multe dezbateri publice în acest sens. Oamenii nu au putut uh, participa la această discuție, ca și în Anglia, unde li s-a impus oamenilor acest flor în apă. Este foarte important ca Comisia dumneavoastră să depună presiune asupra Comisiei și asupra guvernelor britanice și irlandeze să elimine florul din apă. Dau în continuare cuvântul doamnei Harkin. Thank you very much and... Mulțumesc. Ar dori și eu să îl felicit pe Robert Pocock. Am fost aici data trecută când a fost prezent și l-am sprijinit dintotdeauna. Am trei puncte. În primul rând, Comisia, în răspunsul său, a spus că nu este de părere că florul poate fi considerat un medicament. Însă, Uh, întrebarea este de ce statele membre îl, ad- îl adaugă în apă dacă este un medicament, poate trata sau preveni o boală, iar statele membre îl adaugă pentru că consideră că ajută la prevenirea unor boli. Deci este considerat ca un fel de medicament. Colegul de la comisie a spus că nu există suficiente probe uh, științifice pentru a justifica poziția noastră. Nu m-am uitat uh, Um, în detaliu la raportul Share, dar m-am uitat la el totuși, iar unele dintre concluzii mi se par suficiente pentru ca uh, Comisia să considere că trebuie, trebuie să aibă loc o revizuire. Acest raport spune că există un risc pentru uh, dentiția copiilor. Vorbește despre un prag uh, superior uh, maxim și spune, citez din raport, la copii între 6 și 12 care trăiesc în uh, zone cu apă florată, dacă ei beau mai mult de un litru de apă și folosesc și pasă de dinți cu flor, se va duce la uh, se va ajunge la probleme. Și asta este pentru o cantitate foarte mică de pasă de dinți, iar majoritatea oamenilor folosesc mai mult. Deci s-ar putea ca uh, la acești copii să ajungă la un nivel mult mai ridicat față de pragul maxim. La copii între 1,6, între 1 și 6 ani, dacă ei beau jumătate de litru de apă și folosesc paste de dinți cu flori, se depășește nivelul. Iar uh, și pen, uh, la final, pentru bebeluși, și nu sunt de acord cu uh, Robert cu privire la asta, a spus că expunerea la, florid este de, la flori este de 100 de ori mai mare decât în laptele uh, uh mamar este de fapt de 200 de ori mai mare. Și având în vedere că acestea sunt rezultatele din raportul Share, cred că există probe, nu știu dacă ei le consideră suficiente, dar eu le consider suficiente, care să ne spună că acest subiect trebuie să fie reanalizat. Și un comentariu final. Avem o convenție cu privire la drepturile, om, drepturile fundamentale și uh, medicamente. Multe state membre au semnat, uh, aproape 20 de state au semnat și au ratificat. Două țări nu au făcut acest lucru. Regatul Unit și Irlanda, iar unul dintre motive este faptul că adaugă flor în apă. Articolul 5 din această convenție spune că orice intervenție în domeniul sănătății trebuie să fie uh, efectuată numai în momentul în care persoana și-a dat acordul uh, informat prealabil. Știu că acesta este un, efect secund, un aspect secundar și aspectul principal este, se referă la dovezile uh, științifice, dar eu cred că acest raport oferă suficiente probe științifice care să arate că trebuie revizuită legislația și uh, directivele în vigoare. Mulțumesc. The floor now to Mr. Iar. Domnul Iar. Mulțumesc. Și eu cred, spun, sunt de părere că ar trebui să menținem această petiție deschisă și să solicităm Comisiei să folosească toate mijloacele pentru a uh, elimina această situație. Mi se pare că are loc un pic de socialism aici. Îmi amintesc de tinerețea mea. În uh, Republica Democrată Germană nu era nimeni întrebat ce vroia să aibă în uh, apă sau în alimente. Dar uh, nu se poate să se, să se întâmple asta. Apa potabilă este accesibilă tuturor și nu poate oricine să uh, uh, bage orice în ea. Atunci când cumpăr ceva la supermarket sau la farmacie, știu ce cumpăr, știu ce uh, înghit, practic. Uh, o întrebare către comisie. Avem uh, directiva cu privire la calitatea apei, cu privire la calitatea apei potabile. Mă irită astfel de... mă întreb cu privire la astfel de adăugiri uh, Um, în apa uh, potabilă. Deci mă irită faptul că este posibil acest fapt. Um, mă întreb dacă se aplică și directiva cu privire la, directivele cu privire la medicamente. Mi se pare că există un, un necesar de reglementare. Sunt de acord cu petiționarul. Este vorba de ceva ce pur și simplu nu este în regulă. Rugăm Comisia să lucreze în continuare asupra acestui subiect. Noi uh, trebuie să continuăm să dezbatem și noi acest subiect și să reținem uh, petiția deschisă. Dau acum cuvântul Comisiei pe scurt dacă doresc să răspundă. Mulțumesc pentru contribuții. Singurul lucru pe care aș dori să îl uh, spun este că nu este vorba de interpretarea Comisiei când spunem că nu există dovezi științifice noi, ne bazăm pe orientările noi publicate de către OMS. Ei au discutat toate aceste puncte uh, din raportul SHARE. Uh, Suntem consecvenți, așadar, cu uh, orientările și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Bineînțeles, știința evoluează, iar dacă există noi probe și OMS va ajunge la concluzia că situația s-a schimbat, foarte bine. Dar de a, aceasta este baza pentru uh, decizia noastră de a nu considera că există uh, probe suficiente. Foarte mult. În concluzia acestei discuții recomand ca această petiție să rămână deschisă. Am ajuns la finalul punctelor de dezbatere pentru reuniunea de azi. Am luat notă de cererea de a transfera punctul 31 de pe lista B pe lista A. A. Da. Uh, Uh, very briefly, the petitioner has something uh, to add. Uh, um, excuse me, Madam Chairman, I, I, do I not have a... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am, uh, nu permiteți să răspund la întrebarea comisiei? Mm, cer scuze, încheiem la 12.30 uh, și nu vom mai avea interpret. V-ați uh, folosit timpul la început. Pe scurt, vă rog. Da, cred că procedura este că am dreptul să răspund. Am, aș dori să vă spun că de la început ați uh, intervenit uh, destul de mult timp și de aceea nu v-am mai dat cu dreptul la răspuns. Vă rog, dar pe scurt, un minut. Aș dori să mulțumesc uh, ce, me, reprezentanților uh, celorlalte state membre care apreciază problema pe care o avem, mai ales colegii din